Mes chers collègues, je... Dragi colegi, redeschid ședința. Începem direct cu audierea care se referă la pierderile economice ale companiilor de transport din cauza consolidării controlelor la frontieră. Comisia noastră a hotărât să organizeze o audiere publică pe acest subiect. Obiectivul este să examinăm uh, pierderile și costurile suplimentare pe care trebuie să le suporte transportatorii din cauza controlelor mai frecvente și mai stricte. Dorim să examinăm uh, aceste probleme în uh, lumina planificării, a livrărilor întârziate de produse, mai ales uh, cele sensibile și modul în care trebuie văzută conformitatea cu legislația cu privire la um, condus și timpii de odihnă, precum și pasagerii blocați. Avem ocazia de a avea printre noi astăzi patru experți. Le urez bun venit în Comisia noastră pentru transporturi și o să încercăm să îi ascultăm, să vedem ce lumini noi ne prezintă cu privire la acest subiect și când e vorba de consecințele economice generale ale renunțării la acordurile Schengen. Îl avem pe domnul Vincent Osiu, care este șef al Departamentului Economic la France Strategie. E o onoare pentru noi să vă avem astăzi aici. După care, încă un aspect, impactul controlului la frontiera asupra în cadrul spațiului Schengen, asupra pieței unice, în special în transportul uh, rutier, domnul Tim Bremer, care ne va face prezentarea. Vă mulțumim că sunteți astăzi cu noi. Domnul este cercetător la Transport and Mobility în Leuven și o să ne concentrăm apoi pe problemele cu care se confruntă angajatorii și personalul care lucrează în transporturi, împreună cu domnul Malpie, care este șef la uh, transportul de morfuri pentru Uniunea Europeană, la Uniunea Internațională a Transporturilor uh, Rutiere. Bun venit! Și vom încheia cu un aspect pe care, sigur, nu trebuie să-l uităm. Este vorba de problemele cu care se confruntă lucrătorii în domeniul um, transporturilor din cauza um, controlelor din ce în ce mai stricte la acest um, um, la frontierele uh, Schengen. Din păcate, invitata noastră nu a putut să vină. După care vom da cuvântul um, Comisiei mă uit la dumneavoastră acolo, dar astăzi aveți o reprezentantă aici la prezidiu. Este vorba de doamna Dulgherova de la DG Home și care ne va spune care este perspectiva Comisiei asupra acestor subiecte. Dragi oratori, avem timp destul de redus, fiecare va avea 10 minute și voi fi foarte intransigentă când va fi vorba de acest uh, timp de vorbire după care vom putea să vorbim despre... vom putea să dezbatem împreună cu colegii noștri dragi, care sigur vor avea multe întrebări să vă adreseze. Domnule Vincent Osiu, vom începe. Nu, stați un pic. Il y a des changements de dernière minute. Se pare că sunt niște modificări de ultimă oră Domnule Osiu, sunteți gentleman, cred că nu o să aveți nimic împotriva să lăsați o doamnă să înceapă. Vă dăm dumneavoastră cuvântul, doamnă Dulgherova, aveți 10 minute la dispoziție. Bună ziua tuturor! Vreau să mă prezint. Sunt reprezentanta Direcției um, Generale pentru Afaceri Interne de la Comisia Europeană. Mă ocup în special de unitatea care se ocupă de gestiunea la frontiere și Schengen. Mulțumesc foarte mult, doamnei președinte, pentru că a organizat audierea de astăzi și pentru că a invitat DG Home la această ședință. După cum știți, fluxurile record de refugiați și de migrații ilegali care au ajuns în în Europeană în 2015 au determinat mai multe state membre să uh, reintroducă temporar controle la frontierele lor interne. Legislația uh, Schengen uh, autorizează astfel de uh, măsuri din partea statelor membre în caz că există amenințări serioase la adresa siguranței interne și a suveranității naționale. Acestea pot să dureze până la șase luni în caz de evenimente previzibile, de exemplu conferința privind schimbările climatice de la Paris, care a avut anul uh, trecut, la fel campionatul european de fotbal și controlele pot să dureze până la două luni în cazul unor evenimente care implică uh, măsuri imediate, cazul nefericit al, cazul, al atacurilor teroriste. Legislația Schengen, în cazul uh, unor circunstanțe excepționale, permite, pe lângă reintroducerea unilaterală de către state membre a controlelor și prevede și posibilitatea de a avea o abordare coordonată la nivel de Uniune Europeană pentru controle temporare. Această abordare poate să dureze până la 2 ani și am să încerc să mă, să mă concentrez doar pe controlele care intră în această abordare coordonată. Um, venirea uh, fără precedent a refugiaților din 2015 a dus la introducerea unor um, uh, deficiențe în uh, controlul la frontiere în partea Greciei, care au reprezentat Uh, care a reprezentat uh, circunstanțe excepționale, ceea ce a însemnat că era nevoie de o abordare coordonată la nivel uh, de Uniunea Europeană. S-a adoptat aceasta și aceasta s-a numărat printre um, inițiativele care au fost prevăzute în foaia de parcurs privind Schengen, care au creat condițiile um, cu privire la reîntoarcerea unei reintroducerea unei zone Schengen normale cât se poate de repede. Abordarea comună a fost uh, întrupată de decizia Consiliului din 12 mai anul trecut. Era vorba de o recomandare care se referea la cinci state membre, Austria, Germania, Danemarca, Suedia și Norvegia și se referea doar la anumite secțiuni uh, ale frontierelor acestor uh, state, nu întreaga frontieră. Era valabilă pentru șase luni până în noiembrie anul trecut și controlele care s-au desfășurat ca urmare a acestei, acestei recomandări, s-au desfășurat ca ultimă instanță, au fost limitate ca domeniul de aplicare, frecvență, amplasare și timp uh, la ceea ce era strict necesar. E vorba așadar și de situațiile în care nu s-au desfășurat deloc controle pentru că n-a fost nevoie, nu existau motive mai fost și o obligație de raportare cu, din partea Comisiei cu privire la rezultatul controlelor și rapoartele pe care le-a primit din partea statelor membre au arătat că traficul la aceste um, uh, frontiere a fost uh, limitat la minim și nu au fost întârzieri foarte mari. Comisia a monitorizat pe toate cele șase luni situația și a concluzionat că S-au făcut progrese, însă că încă existau circunstanțe excepționale. De aceea a propus o nouă prelungire în noiembrie, însă a fost una cu durată limitată, mai scurtă, trei luni doar, și statele membre erau obligate să examineze dacă nu cumva se puteau lua alte măsuri care să ducă la aceleași rezultate. De asemenea, au fost și obligații mai stricte de raportare. Prelungirea a durat până în uh, luna februarie anul acesta. Monitorizarea de către Comisia situației pe această perioadă de prelungire, inclusiv pe baza rapoartelor din partea statelor membre, a arătat că încă există o stabilizare progresivă a situației, însă condițiile pentru revenirea la un spațiu Schengen care să funcționeze normal, așa cum este definit în foaia de parcurs a Schengen, se considera că încă nu erau îndeplinite pe deplin, de aceea Uh, din februarie anul acesta și până în mai există o a doua prelungire a abordării coordonate la nivel de Uniune Europeană, care are condiții și mai stricte decât uh, cea dinainte, pentru că există o obligație clară acum să se justifice de ce nu sunt folosite măsuri alternative, iar raportarea se face acum nu doar către Comisie, ci și către Consiliu pentru mai multă transparență. Ce încerc să vă explic este chiar dacă Um, sunt controle la frontieră de la sfârșitul anului 2015. Acest lucru se face în cadrul um, juridic um, existent. Domeniul de aplicare a acestora este redus treptat și uh, monitorizarea este continuă. Controlele, într-adevăr, au împiedicat libera circulație a bunurilor și a persoanelor în Schengen și au dus la costuri atât în industrie și, cât și pentru persoane private și colegii o să explice și mai bine care sunt estimările Comisiei cu privire la aceste costuri, însă Aș vrea să subliniez un lucru. Uh, controlele actuale la frontieră din cauza crizei migrației sunt limitate la anumite state membre, anumite secțiuni de frontieră și nu vizează Schengen în ansamblul său, sunt țintite și nu sistematice și de asemenea sunt momente în care nu au loc niciun fel de controle și în lumina raporturilor pe care le primim și uh, informațiilor pe care le avem la dispoziție, impactul este cât se poate delimitat asupra uh, Uh, liberei circulației a bunurilor și persoanelor. V-am spus că e vorba de, de controle temporare și considerăm că ne apropiem din ce în ce mai mult de o situație normală în care o să putem să eliminăm toate controlele la frontierele interne și să revenim la o funcționare normală a spațiului Schengen. Vă mulțumesc foarte mult! Merci beaucoup! Vă mulțumesc, doamnă Dulgherova, de la DigiMove. Continuăm cu DGMUV, spune doamna președinte, domnul Lorf Dimmer, șef de unitate pentru analiza economică și o mai bună reglementare. Aveți 10 minute la dispoziție și sunteți invitați să le și folosiți. Vă mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor, bine v-am găsit. Ca și colegii de la Digi Home, și noi salutăm organizarea de către Comisia TRAN a acestei audieri în uh, privința potențialului, uh, impactului unei potențiale reintroducere a controalelor la frontierele în zona Schengen. Din perspectiva transporturilor, zona Schengen este crucială. E vorba despre mobilitate pentru mai, bun de, mai mult de 470 de milioane de cetățeni europeni și vorbim despre uh, Uh, libera, liberul schimb de bunuri în uh, Europa. E vorba despre 3 trilioane de euro ca valoare și uh, mai mult de 17 miliarde de tone de mărfuri. Colega mea de la DigiHome v-a explicat de ce s-a ajuns la reintroducerea parțială a anumitor controle de la frontieră, care este răspunsul Comisiei și situația din acest moment. Din perspectiva transporturilor, subliniez că este foarte importantă o abordare coordonată la nivel european în privința acestor controle la frontieră. Voi reitera mesajul dat de colega mea că deocamdată aceste controle sunt uh, efectuate doar în cinci state membre în anumite puncte de trecere a frontierei. E vorba despre măsuri proporționate, limitate atât ca uh, dimensiune cât și ca uh, valoare și timp. Însă DigiMove monitorizează cu foarte mare atenție situația în ceea ce privește impactul asupra sectorului transporturilor deocamdată, dat fiind numărul limitat de controle Uh, și de puncte de frontieră unde se fac aceste controle, nu am primit decât foarte puține plângeri în privința efectelor negative ale acestora. Și chiar și aceste plângeri fac uh, trimitere la faptul că aceste controle sunt localizate și foarte clare ca timp, mai ales în perioada sărbătorilor. Deci putem trage de concluzia că nu prea sunt impacte majore Însă, dacă e să privim în urmă, în 2015 și la începutul lui 2016 se vorbea despre o reintroducere mai generală a acestor controle la frontiere în zona Schengen. Mai multe state membre de altfel le-au și în aplicare, temporar vorbind. Iar în comunitatea transporturilor uh, a existat un sentiment de îngrijorare în ceea ce privește o eventuală generalizare a acestor controle la frontieră al căror impact ar fi fost foarte negativ asupra sectorului transporturilor. Noi la Comisie am încercat să cuantificăm uh, consecințele economice potențiale ale acestei reintroduceri generalizate a controlelor la frontieră în zona Schengen. Um, colega mea a vorbit despre foaia de parcurs Back to Schengen, unde se regăsesc uh, detaliate rezultatele Uh, prognozei pentru 2016. Cifrele pe care vi le voi da nu reflectă contextul actual, ci mai degrabă mm, sunt calcule ipotetice bazate pe discuțiile pe care le-am avut anul trecut. Dar în aceeași măsură arată și subliniază importanța pe care o acordăm noi unei bune funcționări a zonei Schengen. cum am abordat această problemă. Noi la Comisie am încercat să cuantificăm costurile directe în primul rând. Deci care ar fi impactul economic direct al reintroducerii acestor controle? Și am încercat să stabilim care ar fi uh, valoarea de timp a calculelor, deci clar ar fi uh, întârzieri suplimentare care ar apărea la controlele la frontieră, iar contravaloarea acestora este a fost evaluată. La transporturile rutiere e vorba de, de la 30 la 32 de ore de întârziere uh, cu un cost de 55 de euro pe oră de întârziere. E vorba despre o estimare pe care am primit-o din partea uh, sectorului industrial. Evident, putem înmulți această cifră cu operatorii internaționali de transport, 57 de milioane, și așa aveți o idee în privința costului. E vorba de transportul de mărfuri aici. Pentru transportul de pasageri ar fi 5, de la 5 la 30 de minute, e vorba încă o dată despre o estimare, iar eficientul de, coeficientul de cost care reiese din anumite studii care s-au făcut până acum, Iar cel de-al treilea element pe care l-am luat în calcul a fost uh, cel al costurilor administrative și fiscale, pentru că e vorba despre un uh, cost pentru administrații. Noi am folosit un model de costuri standard pe care îl folosim de fiecare dată și apoi am uh, Uh, am um, folosit de asemenea și costurile de utilizare ale administrațiilor de frontieră în zona Schengen. Evident, nu e vorba despre un model perfect de calcul, însă totuși uh, a reieșit foarte clar că impactul există și că pe termen lung s-ar duce chiar la o uh, afectare gravă a economiei europene precum spuneam, aceste proceduri uh, presupun și uh, costuri suplimentare, deloc neglijabile, ba chiar în privința tra uh, transportului de mărfuri rutier. Impactul este mare în privința competitivității pentru că rapiditatea transporturilor este un factor cheie pentru competitivitatea acestui sector. E vorba despre un sector dominat de IMM-uri. Deci atunci când apar sub, uh, întârzieri mari, înseamnă costuri mai mari și un uh, efect negativ imediat asupra acestor întreprinderi. Ori uh, IMM-urile sunt considerate, drept a fi fiind, coloana vertebrală a economiei europene. Uh, și să nu uităm că marja lor de profit este una foarte mică, deci orice cost suplimentar va fi transferat imediat pe umerii consumatorului sau va pune în pericol uh, existența însă și a întreprinderii. Deci, în cifre, un cost direct s-ar ridica undeva la mai mult de 18 miliarde de euro pe an. Asta este scenariul cel mai pesimist. Ar putea să fie ventilat 7,5 miliarde pentru mărfuri, 5,2 pentru pasageri și 5,8 um, costuri miliarde costuri administrative pentru statele membre. E vorba despre cifre aliniate și cu um, cifrele furnizate de către institutele de studii externe și de studiile Parlamentului European, chiar dacă metodele folosite și abordările folosite au fost diferite. Unele de natură econometrică, altele exerciții de modelare, dar gama generală a acestor studiu, studii uh, duce la rezultate comparabile. Tocmai de aceea uh, suntem convinși că este vorba despre rezultate credibile. Studiile externe au făcut ceva în plus față de noi și anume că au încercat să cuantifice și costurile indirecte ale acestor controle costurile indirecte sunt generate de costurile directe în a doua rundă de consecințe și care are impact asupra întreprinderilor și administrațiilor. Deci e vorba de efecte asupra PIB-ului, asupra comerțului european, asupra mobilității și schimbului de, schimbării de comportament până la urmă ar afecta alegerile pasagerilor, dar și uh, um, întreprinderilor și ar putea să apară și un uh, efect domino de natură mai degrabă politică. Deci toate aceste costuri sunt mai greu de cuantificat. Trebuie să se, mă rog, plece de la mai multe premise. Aceste studii au încercat să facă un fel de inginerie inversă studiile au încercat să cuantifice efectele pozitive ale abolirii controlelor la frontieră în momentul în care s-a creat zona Schengen. Acum încercăm să evaluăm uh, costurile unor eventuale reintroduceri ale uh, controlelor la frontieră în zona Schengen. Efectele indirecte ar avea consecințe negative grave asupra întregii economii europene. Uh, volumul comerțului ar scădea, evident, nu surprinde pe nimeni, costurile comerciale ar crește și nu n-ar surprinde pe nimeni faptul că acele state membre care sunt cele mai implicate în uh, comerțul european ar avea cel mai mult de suferit. Noi am încercat la comisie să facem și o modelare economică, avem și câteva cifre la dispoziție Uh, impactul cumulat negativ s-ar putea ridica până la 0,5% pentru zona euro pe an. În ceea ce privește transportul de, para, de pasageri, 1,7 milioane de uh, pasageri uh, lucrează dincolo de frontieră, deci iarăși aceștia ar fi uh, impactați. Republica Slovacă, Estonia, Ungaria și Belgia ar fi cele mai afectate, iar pe termen lung ar putea apărea și probleme legate de uh, lipsa forței de muncă. Acestea sunt consecințe indirecte uh, Mi-am cam depășit timpul, dar poate pot uh, răpi puțină vreme din uh, prezentarea colegei absente, dar am două uh, mesaje. Dată fiind situația actuală, cu reintroducerea anumitor controle doar în cinci state, în anumite puncte de frontieră, nu există motive să credem că vor apărea probleme majore ar putea apărea mici neplăceri uh, punctuale, dar mm, pe termen lung nu credem că se va ajunge la probleme grave. Conform calculelor noastre însă, zona Schengen și funcționarea zonei Schengen în general vorbind, fără controle la frontieră, la frontierele interne, este crucială pentru transporturile europene și pentru economia europeană în general, tocmai date fiind consecințele indirecte. Încă o dată salutăm organizarea acestei audieri astăzi și acestor discuții. Este foarte important ca aceste dezbateri să continue, pentru că sunt foarte importante și trebuie să continuăm colaborarea noastră pentru a asigura o situație cât mai bună cu putință. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Dimăr. Voi da acum cuvântul experților invitați, primul dintre aceștia fiind domnul Vincent Osiu, președinte al Departamentului Economic de la France Strategie. Ce este France Strategie? V-aș ruga să ne spuneți chiar dacă eu știu ce este France Strategie. Da, vă mulțumesc, doamnă președinte, și vă mulțumesc pentru invitația adresată la această audiere pe un subiect de atât de mare importanță. France Strategie este un organism public cu patru misiuni principale. Evaluarea politicilor publice, organizarea dezbaterilor și concertarea acestora, perspective și identificarea mizelor principale pe termen mediu pentru țară, și avem și o funcție de propunere de reforme pentru politicile publice. Organismul nostru ține de cabinetul primului ministru, însă nu suntem, uh, analizele noastre sunt uh, independente. Ne-am ocupat, am început să ne ocupăm de acest subiect la finele anului 2015, dată fiind situația din momentul respectiv. Evident, considerațiile de luat în calcul sunt multiple atunci când uh, ne aplicăm asupra consecințelor reintegrării controalelor, uh, reintroducerii controalelor la frontierele interne. Însă, sunt o serie de argumente care vizează consecințele economice ale acordului Schengen însuși și a reintroducerii controalelor. Nu vreau să spun că ar fi singura dimensiune <clears throat> însemnată, însă este una importantă totuși. Așadar, am făcut o simulare ex ante. Am, am încercat așadar să anticipăm impactul, efectele, atât în ceea ce privește costurile directe, cât și cele indirecte pe termen lung. Așa cum spunea și domnul Dimăr, am avut practic aceeași uh, abordare. Costurile indirecte sunt costuri cu consecințe economice pe termen lung. care îmbracă mai multe aspecte posibile. Dar înainte de a vorbi despre asta, permiteți-mi să vă spun câteva cuvinte despre studiul însuși. Noi ne-am concentrat pe situația din Franța, însă am evaluat și consecințele pentru întreaga Uniune Europeană și pentru țările din zona Schengen în ceea ce privește consecințele macroeconomice pe termen lung. În ceea ce privește consecințele directe pe termen scurt, ne-am concentrat însă atenția asupra Franței. Precum am spus, am evaluat efectele economice pe termen scurt, prin uh, creșterea timpului de așteptare la frontieră și ne-am orientat, am evaluat uh, trei tipuri de public, dacă pot spune așa, uh, turiștii, lucrătorii transfrontalieri și transportul de mărfuri. Acesta fiind subiectul care, evident, vă interesează cel mai mult în comisia dumneavoastră. În ceea ce privește costurile economice directe pe termen scurt, Așa cum s-a spus deja, e vorba despre costurile administrative, în primul rând, de reintroducerea acestor controle. Ele nu au intrat în calculele noastre, în estimări, însă totuși au fost evaluate ulterior de către Round Europe. În ceea ce privește costurile economice, s-au identificat trei tipuri de public țintă. Acestea au fost evaluate pe termen scurt. N-am să abordez astăzi impactul asupra turiștilor și turismului în general, dar Țin să subliniez faptul că noi vorbim doar despre efectul asupra turiștilor care vin în Franța pentru mai puțin de o zi. Apoi, impactul asupra lucrătorilor transfrontalieri, un impact însemnat în studiu, uh, nici în această uh, chestiune n-am să intru în detaliu, dar vă atrag atenția că studiul a fost publicat pe site-ul nostru, atât în franceză cât și în engleză. Deci, uh, dacă vă interesează, sunteți bineveniți pe site. <clears throat> În schimb, voi da câteva detalii în privința efectelor asupra transportului de mărfuri, atât la importuri cât și la exporturi. În Franța, 85% din comerț trece pe... Um, este um, vorba de transport rutier atât la importuri cât și la transporturi, cu alte cuvinte 22 de milioane de tone transportate de 3 milioane de camioane. Precum spuneam, am făcut o evaluare ex ante, dar am plecat de la o ipoteză, și anume că timpul mediu de trecere a frontierei pentru un camion de marfă crește cu 30 de minute în uh, scenariul cel mai favorabil mm, până la o oră, deci uh, scenariul cel mai puțin favorabil. E vorba așadar de un... Uh, suntem într-o gamă așadar mai restrânsă decât uh, în studiul Comisiei Europene. Costurile directe, așa cum spunea și domnul Dimăr, aici este vorba despre costurile implicate de timpul suplimentar de așteptare la frontieră. În medie e vorba în general de o jumătate, de la o jumătate de oră până la o oră de așteptare suplimentară, iar costurile directe se uh, evaluează undeva la 60 de milioane de euro pentru 30 de minute și 120 de milioane de euro pentru o oră de așteptare suplimentară. În unele zile camioanele trec uh, fără niciun fel de problemă, dar în alte zile, la anumite ore sau la, în anumite puncte de trecere a frontieră sau în anumite zile, timpul poate fi mult mai lung. Uh, du temps uh, additionnel à la frontière et Aceste costuri reprezentate de timpul petrecut în plus la frontieră sunt partajate de companiile de transport, de consumatori atunci când uh, întreprinderile transformă timpul și costurile suplimentare aferente în prețul transportului. Uh, și de asemenea există consecințe pentru producători, pentru întreprinderile care fac apel la uh, companiile de transport pentru a-și exporta sau importa mărfurile. Așadar, în ceea ce privește costurile directe pe termen scurt, vorbim de aproximativ un miliard de euro în scenariul cu impact redus, până la 2 miliarde de euro în scenariul cu impact sporit, în cazul Franței. Vedeți în acest grafic cum se repartizează costurile. Aproximativ jumătate sunt provocate de scăderea număr, numărului de turiști. O parte, cam un sfert din costuri sunt provocate de, sunt suportate de fapt de lucrătorii transfrontalieri și restul uh, se repartizează în, între transportatori și costuri bugetare de uh, aplicarea controalelor. Aș dori acum să vorbesc uh, despre impactul pe termen lung Aici am încercat să evaluăm consecințele pe termen lung ale reintroducerii controalelor, revenind la situația valabilă înainte de introducerea acordului Schengen în 1995. Este vorba de fluxurile de mărfuri, dar și de servicii care vor avea de suferit de asemenea, fluxurile migratorii și mobilitatea vor fi afectate, pentru că o mobilitate redusă, mai ales în ceea ce privește turismul, studiile, are un impact asupra fluxurilor migratorii pe termen mai lung și, de asemenea, un impact asupra investițiilor directe și asupra fluxurilor financiare. Ne concentrăm pe impactul legat de comerț. Facem această evaluare în două etape. În primul rând, estimăm uh, efectul acordului Schengen, după cum a spus și domnul uh, Dimers. Reverse engineering și uh, ne bazăm și pe munca unor cercetători, Thierry Maier și domnul Umana Dajud, care estimează că statele care fac parte din uh, spațiul Schengen au uh, efecte reprezentate de un supliment de 10% uh, la comerț față de statele care nu sunt în spațiul Schengen ținând cont de efectele specifice ale Schengen și evaluându-le separat de calitatea de membru al Uniunii Europene și uh, de stat cu moneda euro. Așadar, există unele costuri directe, au fost prezentate anterior, și costuri indirecte. Frontiera are un efect uh, concret, dar și un efect psihologic și um, face ca rețelele de persoane și rețelele de producție să evolueze în funcție de cât de mare este obstacolul reprezentat de frontieră. Un comerț sporit cu 10% uh, este echivalent cu o taxă vamală de 3% din valoarea mărfurilor. În a doua etapă a uh, studiului nostru, am uh, simulat un scenariu în care toate frontierele din spațiul Schengen uh, ar fi închise, s-ar face controle din nou la toate frontierele, nu ca astăzi în care doar unele state au introdus parțial controlele la frontieră. Noi am făcut o simulare de uh, Uh, renunțare completă la acordul, acordurile Schengen și fiecare stat și-ar reintroduce controlele pe uh, întreaga frontieră. Acest lucru corespunde cu restabilirea unei taxe vamale de 3% pe schimburile bilaterale între statele Schengen. Am să vă prezint direct rezultatele, pentru că nu avem mult timp, deci nu am să intru în detaliile simulării economice. Însă, în medie, se vede că comerțul între statele din zona Schengen ar scădea în medie cu 10%. Asta vedeți în tabel, cu mici uh, variații în funcție de integrarea diferitelor state în această zonă. Această reducere de 10% a comerțului Această scădere de 10% se vede la statele din zona Schengen cu o reducere a PIB-ului cu 0,8 uh, puncte. E vorba de uh, situația pe termen lung. În cazul Franței, pe care am analizat-o separat, avem de a face cu o jumătate de punct de PIB și apoi în uh, cazul celorlalte state Schengen-UE e vorba de 0,9 puncte, în statele din uh, AL e vorba de 0,8. Uh, Vorbim despre, sigur, cota de importuri și exporturi ale diferitelor state. Vă mulțumesc! Continuăm acest, uh, această dezbatere foarte interesantă cu uh, domnul Bremers, care este cercetător la Leuven, transport și mobilitate Leuven. Așa este. Bună ziua tuturor! Mulțumesc pentru că m-ați invitat la această audiere. Doresc să prezint un studiu pe care l-am făcut aproximativ acum un an pentru uh, Comisia IMCO din Parlament. Abordarea vă pot prezenta pe scurt. Este foarte similară cu ce s-a prezentat. Ne-am concentrat pe transportul rutier și ne-am concentrat și asupra costurilor directe. Deci sfera noastră de aplicare a fost destul de limitată. Metodologia simplă și transparentă, o abordare de la bază spre vârf. Am evaluat numărul de uh, deplasări transfrontaliere, le-am înmulțit cu timpul de așteptare per vehicul la frontieră și cu valoarea timpului. Am, uh, nu am luat în calcul nicio schimbare de comportament ca uh, introducerea controalelor, a reintroducerea controalelor. Am mers dincolo de transportul de mărfuri, ne-am uitat și la, uh, uh, la vehiculele de pasager și la autocare. Am uh, folosit ca sursă de date proiectul ETIS Plus, care evaluează fluxurile de transport între statele Schengen în tone, care au fost transformate în număr de vehicule și rutele estimate folosind TransTools după cum a spus uh, domnul Dimă în uh, prezentarea studiului său. Rezultatul aproximativ 80 uh, de milioane de traversări ale frontierei se petrec anual în zona Schengen. La pasageri e vorba de 200 de milioane și un pic. Germania, care are o situație centrală și de asemenea este o țară mare și o economie mare. Este în top cu 16 milioane, apoi Franța 10 milioane și apoi uh, Belgia, uh, țările de jos și Austria, țările învecinate, care împreună uh, reprezintă cam 60% din totalul traversărilor frontierelor. Timpul de așteptare și valoarea timpului am analizat literatura de specialitate, inclusiv studiul domnului Osiu, care fusese tocmai publicat atunci. Am uh, calculat un timp de 30 de minute uh, până la maxim 60 de minute, iar ca valoare a timpului noi am folosit valoarea de 50 de euro per vehicul pe oră. Și am ajuns la concluzii am înmulțit uh, acele cifre pentru scenariile, uh, scenariile mai dure și cele mai uh, soft pentru, și am ajuns la suma de 5,1 miliarde de euro pe an. 4 miliarde ar fi suportate de uh, tiruri și în scenariul uh, cu impact redus suma este de 2,6 miliarde, din care 2 miliarde pentru tiruri. Nu am inclus costurile logistice, întârzierile de producție, stocurile uh, și efectele secundare asupra turismului, asupra mobilității mâine de, mâinii de lucru și nu am inclus nici costurile pentru, spațiile, uh, pentru statele din afara spațiului Schengen. V-am spus că o să fiu succint, am și fost, aici se încheie prezentarea mea. Merci beaucoup, uh, Mulțumesc, domnule Bremers. Aici uh, ajungem deja la concluzii și situația este uh, clară și rapidă. Vom trece acum la dezbatere, la, la ultimul vorbitor înainte de dezbatere, domnul Bie, șef uh, la uh, Uniunea Internațională de Transport Rutier în numele Uniunii Europene. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc pentru că ați organizat această audiere pe acest subiect uh, atât de important și de asemenea că ați invitat Uniunea noastră, Uniunea Internațională a Transport, Transportului Rutier, ca să vă prezentăm diferitele costuri suportate de uh, operatorii de transport. Noi nu am făcut studii extinse pe această temă, am uh, făcut un sondaj uh, în rândul uh, asociațiilor membre, în rândul uh, transportatorilor și am primit anumite cifre pe care vi le transmitem cu mare plăcere. În primul rând, câteva cuvinte despre organizația noastră. Suntem activi în Uniunea Europeană și nu numai. Suntem o organizație globală reprezentăm uh, operatorii de transport rutier comercial de pasageri și de mărfuri și suntem activi în peste 100 de state în lumea întreagă. Dacă analizăm controlele la frontieră și situația din 2017, din februarie 2017, trebuie să facem diferența între situația din zona Schengen și situația uh, de pe piața internă pentru că avem controle la frontiere între statele Schengen și non-Schengen și s-a făcut deja o legătură și cu criza internațională a migrației. Am văzut o uh, sporire a controlelor la frontieră, inclusiv între statele Schengen și non-Schengen, între care au existat în permanență controle, însă acestea au fost, în cazul uh, actual, uh, consolidate, deci impactul a fost mult mai mare. Avem o listă de state uh, în imagine. Săptămâna trecută am mai primit informații referitoare la controle la frontieră spontane care se întâmplă în alte state, controle neanunțate temporare. Este foarte important pentru întreprinderile de transport dacă dorim să planificăm, trebuie să știm dinainte la ce să ne așteptăm. Și dată fiind mobilitatea controalelor la frontieră, este foarte dificil să planifici uh, în avans. Și cu cât uh, activitatea ta se desfășoară mai aproape de o frontieră, cu atât vei fi mai afectat. Să zicem că o întreprindere își desfășoară activitatea între 25 și 50 de kilometri uh, de la o front, într-o distanță de 25-50 de kilometri de la o frontieră. Efectul poate fi mai mare uh, decât pentru întreprinderile de transport pe distanțe lungi. Asta doar pentru mărfuri. Dacă ne gândim și la pasageri, la persoanele care locuiesc uh, în zonele de frontieră, care lucrează uh, în țara vecină, care au de luat un autobuz sau un tren peste podul dintre Danemarca și Suedia, de exemplu. Este o uh, pierdere de vreme, o tevatură inutilă. Deci, doamnelor și domnilor, acest dosar arată valoarea reală a pieței interne în Uniunea Europeană. Este un lucru pe care trebuie să îl uh, ocrotim și să-l apreciem. Haideți acum să ne uităm la câteva cifre. Noi am făcut niște estimări pentru 2016 pentru transportul rutier de mărfuri. Am ajuns la costuri de aproximativ 5 miliarde de euro pe an. Și ce intră în această cifră? Timpul de așteptare, întârzierile, costurile de ocolire, pentru că dacă sunt controle la frontieră, încerci să găsești un punct de trecere unde controlele sunt uh, mai laxe sau timpul uh, de, de așteptare este mai scurt. Întreprinderile trebuie să ia măsuri de securitate sporite pentru vehicule, pentru încărcătură, pentru uh, sediul companiei. Există penalizări, de exemplu, când se găsesc uh, migranți ascunși la bordul vehiculelor. Uh, Regatul Unit taxează 2000 de lire pentru fiecare persoană găsită la bordul unui vehicul. Suedezii taxează 5400 de euro pentru pasagerii care nu au documente în regulă la bordul uh, unui autobuz, autocar sau tren. Există de asemenea uh, pagube pentru mărfurile transportate, pentru vehicule și pentru sediul companiilor. De asemenea, apar costuri suplimentare pentru că se folosesc moduri de transport alternative. Atunci când sunt probleme la transportul rutier, unele întreprinderi apelează la alte soluții. De exemplu, transport neînsoțit combinat, ceea ce duce la întârzieri suplimentare și la o nesiguranță sporită uh, cu privire la uh, livrarea la timp a bunurilor. Nu trebuie să uităm nici de costurile de asigurare, de primele de asigurare mai mari. Când sunt adesea pagube, întreprinderile, companiile de asigurare nu vor ezita să-și modifice uh, politica de asigurare. Și în permanență există sancțiunile uh, prevăzute de contracte, pentru că dacă ai întârziere, plătești. Întârzierile nu sunt acceptate, deci uh, clienții te taxează. Câteva detalii pentru 2016 în ceea ce privește timp, timpii de așteptare. O întreprindere ne-a raportat că a pierdut 3,8 milioane de euro, din care 3,1 milioane din cauza timpului de așteptare și întârzierilor pe uh, axele rutiere din Regatul Unit. Șoferii pot să piardă aproximativ 2-3 ore într-un control normal când merg în Regatul Unit și pierd aproximativ 8 ore dacă sunt găsiți uh, migranți la bordul vehiculelor lor. Dacă ne uităm la problemele de la frontiera dintre Germania și Austria, timpul mediu de așteptare a crescut cu două ore și ocolirile și timpul de așteptare au uh, ajuns la un maxim de 30 până la 42 de ore pe săptămână. Controalele la frontierele germană, slovenă și ungară au costat 2,5 milioane de euro pe zi în 2016. Costurile de transport către Bulgaria din vara lui 2015 au crescut cu până la 50% pentru operatorii de transport bulgari. Am primit și niște cifre foarte recente legată de cele uh, zece zile de uh, controle la frontieră care au avut loc între Belgia și țările de jos în 2016. Pentru aceste zece zile, pierderea este de aproximativ patru ore per deplasare, dacă avem un cost de aproximativ 50 de euro pe oră, costul total pentru întregul sector a fost estimat la aproximativ 34 de milioane pe zi, ceea ce este destul de mult. Dacă ne uităm la transportul rutier de pasageri, V-am vorbit deja despre situația de la frontiera dintre Suedia și Danemarca. Sigur că există acea penalizare pentru pasagerii fără acte, în regulă, identificați la bord, dar există și costuri suplimentare pe care trebuie să le suporte întreprinderile de transport pentru a angaja întreprinderi specializate care să realizeze controle de identitate din păcate, șoferii nu au competența de a verifica identitatea pasagerilor în mod uh, adecvat, ceea ce reprezintă un cost suplimentar care nu trebuie dat uitării. Nu au fost probleme doar la frontiera Suedia-Danemarca. Anul trecut am văzut uh, că și persoanele care încercau să meargă în Regatul Unit au încercat să folosească tot mai mult uh, autocare ca să ajungă acolo, au încercat să se ascundă în, um, în compartimentele de bagaje ale autocarelor turistice, în timp ce acestea luau, făceau un popas. Am încercat să uh, includem în sondajul nostru și întrebări despre potențiala ameliorare care există poate de la începutul anului și până acum. Și a fost destul de greu să primim uh, feedback. Am primit câteva cifre, dar știm că încă mai există controle la frontieră în Franța, Danemarca, Suedia și de asemenea la frontiera dintre Austria și Germania. La frontiera Danemarca-Suedia tirurile nu sunt vizate, ci mai degrabă transportul de pasageri este vizat. Dar s-a întâmplat ca imigranții să încerce să treacă acel pod, ele sunt pe jos. atunci când uh, sunt detectate persoane pe acest pod de la sunt podul se închide complet până când se rezolvă situația, ceea ce uh, întârzie pe toată lumea. La frontiera Germania-Austria nu se efectuează controle sistematice, dar uneori controlele pot dura 24 de ore pe zi. De obicei, în timpul săptămânii nu sunt probleme. Însă, uneori în timpul weekendurilor, sunt întârzieri de o oră, două, întârzieri suplimentare din cauza controalelor. Puteți să spuneți că în Austria uh, și Germania tirurile nu au voie să uh, circule în weekend, așa este, însă vehiculele mai mici sunt vizate de controle și de asemenea ați vorbit și despre transportul de bunuri perisabile și de animale vii, de exemplu. Acestea nu fac obiectul uh, interdicțiilor de transport în weekend, deci sunt și ele controlate și afectate de întârzieri. Am fost informați că și la frontiera dintre România și Bulgaria s-au introdus controale. Una, cozile au ajuns la până la 20 de kilometri de la frontieră. Cozi de tiruri. Și de asemenea, la frontiera Ungaria-România s-au raportat timp de așteptare de până la 6 ore. Ce soluții am putea avea în vedere? Îmi dau seama că unele sunt delicate pe plan politic, Cred că subiectul frontierelor ar trebui să fie uh, tratat la sursă, adică la frontiera externă. Cred că este important să nu mai permitem statelor membre să uh, prelungească controlele la frontierele interne, pentru că acest lucru e o mare problemă pentru sector. S-au acordat deja prelungiri În unele cazuri, controlele vor mai dura până la sfârșitul lui mai și sperăm ca după aceea să se termine. Și pentru transportul rutier comercial este important să se introducă măsuri prioritare atunci când se desfășoară controle. cazul uh, controalelor fixe, se acordă prioritate acestui tip de transport. Dar când vorbim de controle temporare, toată lumea beneficiază de același tip de tratament. Poate că ar fi bine să se introducă măsuri de acordare de prioritate transportului rutier comercial. Apoi e nevoie de parcări suficiente și sigure pentru tiruri, pentru că toate întârzierile au un impact și asupra regulilor de uh, odihnă, timpul de lucru al uh, conducătorilor de, uh, de astfel de vehicule și de aceea avem nevoie de mai multe parcări și de parcări mai sigure. Pentru că în zilele noastre, când tirurile se opresc în parcări, nu ai nicio garanție că nu se vor ca la bord persoane care încearcă să ajungă în altă parte a Europei. În ultimul rând, dar nu în cele din urmă, ar trebui să ne gândim la o anumită compensare. Știm că unele state membre individuale, cum ar fi Franța, s-au gândit la anumite tipuri de despăgubiri pentru întreprinderile de transport care au suferit pierderi. Așa că ar fi bine să analizăm această soluție și în ceea ce privește regulile privind timpul de lucru și așa mai departe. Cam atât, doamnelor și domnilor. Vă mulțumesc foarte mult pentru timpul suplimentar pe care mi l-ați acordat și vă stau la dispoziție pentru întrebări. Merci beaucoup. Vă mulțumim foarte mult pentru toate aceste prezentări foarte interesante. Deschid acum dezbaterea. Începem cu coordonatorii. Vă rog să ridicați mâna dacă vreți să fiți înscriși uh, pe lista intervenienților. Începem cu domnul Vin Van de Camp. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. În primul rând, vreau să le mulțumesc foarte mult uh, tuturor vorbitorilor pentru prezentări, pentru informațiile pe care ni le-ați oferit. Suntem într-o perioadă în care datele concrete, concrete nu sunt neapărat luate în serios. În Europeană încă nu se întâmplă asta, e un lucru minunat, încă avem de-a face cu date concrete nu știu, poate că sunt eu un pic prea optimist aici, dar într-adevăr datele concrete vorbesc. Sunt foarte evidente. Avem un impact enorm al acestor restricții în um, calea traficului liber. Nu știu, mă întreb dacă nu cumva se mai și exagerează. Eu fac parte din Parlamentul European, sunt în Comisia uh, de transport și am discutat și despre refugiați, lupta împotriva terorismului. Sunt chestiuni absolut esențiale cu care trebuie să ne confruntăm aici. Am o întrebare pentru colega de la DG Home, doamna Durgherova. Dumneavoastră ne-ați spus ce se întâmplă în acest moment, ne-ați uh, explicat situația actuală, dar nu ne-ați prezentat și concluzii. Și aș reveni um, la comentariul făcut de domnul um, Bie. Aș vrea să vă întreb care este situația, care este relația între situația generală la frontierele externe și la frontierele interne. Unii cetățeni europeni consideră că Uniunea Europeană nu e în stare să se ocupe suficient de bine de frontierele sale externe dar ar vrea să știu de la DG Home care este relația între frontierele externe și cele interne. Frontierele externe, dacă sunt bine controlate, atunci e ușor să fie controlate cele interne sau chiar, mă rog, să fie lăsate deschise, să nu fie controle. Dar cred că avem o serie de factori de derutanți. Am vorbit, de exemplu, despre salariile minime în anumite Uh, state membre, apoi uh, am vorbit despre taxele de drum, apoi am mai vorbit despre interzicerile aplicate camioanelor uh, mari. Dar vrem să știm, de fapt, care sunt obstacolele care sunt cele mai grave. Deci, aș dori să întreb doamna Dulgherova ce putem să facem de asemenea în ceea ce privește digitalizarea. Toată săptămâna asta am vorbit în comisia noastră despre digitalizare. N-am putea să folosim, de exemplu, digitalizarea în acest domeniu al controlului la frontiere, n-am putea să promovăm practici legate de utilizarea camerelor de alt vedere și mai departe. În loc să oprim traficul, mai bine putem folosi aceste tehnologii pentru a controla lucrurile. De asemenea, trebuie să existe dovezi că există o monitorizare corectă a frontierelor pentru ca acestea să fie deschise și după aceea autoritățile naționale să hotărască nu știu, un interval de timp în care să facă controlele la frontiere. Știu că tratatul um, Schengen permite astfel de măsuri. Asta nu înseamnă neapărat că o să fie oprit tot traficul și nu se proplește tot um, traficul. Bine, vă mulțumim. Acum domnul uh, Telicca. Mulțumesc, domnul președinte. Cea mai ușoară concluzie este că aceste date, aceste realități pe care uh, ni le-ați prezentat par credibile, pentru că n-am văzut uh, discrepanțe mai între prezentările prezentate. Acum, la anumite cifre, dacă diferențele sunt mici, problema nu e atât de gravă, nu pentru că nu trebuie să le acoperim, ci pentru că e vorba de chestiuni uh, sistemice, de politici și eventual um, probleme legislative dacă ar fi să apară în viitor. De asemenea, vorbim de o chestiune care este strâns legată de migrație. S-a subliniat și se mai pot spune și alte lucruri, că mai sunt și alți factori care au un rol de jucat uh, la nivel cotidian. Deci, clar, este o problemă. Încă o observație pe care aș avea-o și aș vrea să aud părerea Comisiei. Eu nu sunt acum mai înțelept decât înainte de prezentarea dumneavoastră. Nu știu mai bine acum cum funcționează exact lucrurile. Mi s-au spus, mi s-a spus, acum poate e vorba și un fel de provocare, că la anumite prelungiri acordate nu prea era nevoie de acestea. Și, de fapt, Comisia a cedat presiunilor făcute de statele membre. Acum, eu nu spun că eu cred naiv în asta, dar e interesant să știm cum funcționează lucrurile. Cu ultima prelungire din februarie, care au fost uh, datele concrete, decisive, care v-au determinat să acordați această prelungire și, încă o dată, cum funcționează concret E vorba de o chestiune care ține cont doar de statele membre, ne bazăm doar pe acesta sau verificăm încă o dată ce ne transmit, avem alte uh, indicii, nu vreau să merg mai departe, să zic că trebuie să folosim Galileo ca să vedem cum stau lucrurile, dar uh, vreau să știu concret cum funcționează lucrurile. Înțeleg acum, acum uh, raportarea este mult mai detaliată, mai strictă. Și ar fi interesant să vedem și cine sunt cei de la comisie care fac evaluarea. Înțeleg că DG Home face asta într-o oarecare măsură, dar ce interacțiune există între, de exemplu, DG Home, DG Move și alte direcții generale? Ce mă preocupă pe mine este că nu contează dacă e vorba de atâtea milioane sau de atâtea miliarde, de atâtea camioane, atâtea mașini. Asta e mai puțin relevant, dar sunt niște efecte iar această prelungire pe care ați uh, acordat-o este una proporțională, sunteți parte dintr-o echipă care să facă evaluarea, că normal nu numai e ce Home trebuie să se ocupe de evaluarea implicațiilor, dar mă gândesc că există o echipă care să facă acest lucru. Ne-ați spune un secret uh, foarte sensibil dacă ne-ați împărtăși dacă e probabil să se mai treacă la o altă prelungire, având în vedere cum stau lucrurile acum, sau să intre într-o fază stabilă. Și, în sfârșit, nu știu dacă sunt de acord cu toate cele cinci puncte pe care le-ați prezentat, nu știu dacă mm, prezintă dificultăți poziție prea mari sau dacă sunt neapărat uh, necesare. V-aș întreba, domnule Bie, dacă ați avut o interacțiune cu Comisia ce fel de reacție ați primit. Nu pe partea de compensări, dar în principal în ceea ce privește prelungirea situației actuale. Am înțeles uh, ce a spus despre frontierele externe ale Uniunii Europene, însă mă tem că aici e nevoie de presiuni mai mari pe care să le punem în special asupra statelor membre. Aici văd într-adevăr blocaje. Deci vreau niște lămuriri mai multe ca să înțeleg mai bine lucrurile. Altfel vă mulțumesc foarte mult pentru comentarii și de acum de, pentru răspunsuri. Merci beaucoup, Monsieur Tenișca. La parole est Madame Grappini. Mulțumesc, Grappini. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult. Thank you very much. Mulțumesc. Uh, Uh, trebuie să spun că după primele în primul rând felicit uh, că avem astăzi o audiere publică și că subiectul este extrem de important însă și eu ca domnul telika uh, plec un pic nelămurită de aici cel puțin după primele două intervenții nu înțelegeam dacă vorbim de o piață internă a uniunii europene eu sunt și membru în piața internă imco sau vorbim doar de schengen pentru că dg move da? ați vorbit doar de schengen următorul vorbitor doar de schengen mă bucur foarte tare că iată asociațiile care nu sunt direcții ale comisiei au atins toată, toat, tot spațiul uniunii europene și piața internă și mă bucur foarte tare mai ales de ultima prezentare pentru că ați venit și cu niște soluții practic transportul eu am lucrat treizeci de ani în industrie eu am depins de transport acum tot mai mult uh, influențează transportul momentul în care primesc materia primă momentul în care ajunge produsul finit pe raft uh, competiția este globală am ajuns să aduc cu vaporul pe, uh, pe ocean și mare mai repede decât din uniunea europeană anumite materii prime deci noi trebuie să ne gândim că acele costuri pe care dumneavoastră ați încercat să le evaluați ați și spus de altfel că nu, nu sunt uh, uh, bătute în cuie, să spun așa, și sigure, dar au o extensie foarte mare, pentru că în momentul de față rezistă în piață și influențați uh, comercianții, producătorii, după viteza de, de primire a materiei prime, viteza de execuție și viteza de a ajunge pe raft produsul. Ce sunt nelămurite, cel puțin din partea Comisiei, este că nu ne-ați spus nimic ce se va întâmpla în viitor. Eu mă întorc în țara mea, în România, care nu e în spațiul Schengen, am aflat niște date departe acum de aici foarte bine vă mulțumesc dar nu știu ce să le spun transportatorilor se va prelungi nu se va prelungi vom avea control foarte mare și exigent și de aceea și finanțăm toate statele finanțăm frontiera externă a Uniunii Europene și eliminăm, cum propunea domnul Bie, uh, uh, frontierele interne. Ce să le spunem noi la transportatori? Pentru că eu lucrez foarte bine cu Asociația Transportatorilor, Uniunea Transportatorilor din România și au o groază de probleme, cum spunea mai devreme aici. Avem că Germania vrea să introducă taxă de autostradă diferențiată, că avem uh, uh, salar minim sau venit minim. Acum apare și acest control care vine din partea unui stat și eu nu știu, uh, întrebarea este către reprezentanții comisiei ce aveți uh, uh, de gând sau spuneți ne care este cheia lăsați fiecare stat să introducă ce vrea atunci nu mai suntem o uniune europeană uh, aveți o, o procedură pe care în mod transparent o știm să o spunem și noi ca să știe transportatorii să știe uh, operatorii economici ce ne așteaptă în viitor din acest punct de vedere pentru că altfel uh, plecăm de aici consumăm un timp uh, foarte bine v ați dedicat un timp și vă mulțumim dar nu știm să lămurim când ne întoarcem în țara noastră ce se întâmplă și așa cum spuneam uh, costurile sunt trebuie văzut în perspectivă și radial așa costurile, costurile sunt mult mai mari decât cele care dumneavoastră le ați prezentat. Pe, personal mă interesează și dacă veți ajunge odată ca să funcționeze, funcționeze frontiera externă și ce facem cu țările pe care le prezenta domnul Bia aici pe grafic, care nu sunt în Schengen. Deci mă interesează să duc un mesaj uh, cetățenilor care m-au trimis aici. Mulțumesc! Merci. La parole est à Monsieur Kramer. Mulțumesc, domnul Kramer. Ich bedanke mich auch. Vă mulțumesc și eu pentru prezentări. Mă bucur că avem această audiere aici. Ideea mea a fost menționată și de Wim van den Kamp. În principiu s-a introdus uh, zona Schengen uh, tocmai pentru ca frontierele în acest spațiu să fie inutile, să fie superflue. Și uh, e clar că de aceea au fost scoase frontierele. În Germania, într-adevăr, în weekend este interzisă circulația tigurilor, ceea ce este un dezavantaj. Ați fi putut să ne spuneți și câteva cifre despre acest dezavantaj și consecințele sale. Ați spus doar că e negativ. Acum situația este că avem un spațiu Schengen cu frontiere externe care nu sunt uh, suficient de bine securizate. De aceea, cinci state au reintrodus state, uh, controlele la frontierele interne. Dar de ce se continuă aceste decizii? De ce revenim cu, nu cu ani, cu decenii în urmă și se scindează întreaga Europa? Nu mai suntem un întreg, suntem uh, mai multe părți separate. Veți spune că terorismul are legătură cu acest lucru, da, dar um, uh, terorismul este um, o consecință s-a întâmplat, ce s-a întâmplat la Paris, ce s-a întâmplat la Berlin, a fost, au fost uh, atacuri realizate de persoane deja cunoscute de autorități, însă Europa nu a fost capabilă să facă un schimb de informații suficient pentru a preveni aceste atentate. Eu cred că acesta este punctul central pe care ar trebui să ne concentrăm, să vedem cum putem preveni aceste atentate. Eh, să vedem cum le putem împiedica și poate că una dintre măsuri va fi închiderea permanentă a frontierelor dintre anumite state. Noi în Germania avem 16 eh, landuri federale care fac schimb de informații în diferite foruri și lucrează în așa fel încât atentatele să poată fi împiedicate. Cred că schimbul acesta de informații e ideea centrală, nu neapărat închiderea frontierelor. Sigur că e scump, puteți să-mi spuneți că costă nu știu câte miliarde, dar sigur că e scump. Am văzut uh, că s-au introdus controlele mm, între Suedia și Danemarca pe podul Öresund uh, și că acest lucru a uh, provocat costuri foarte mari, dar nu ne dorim să se repete astfel de măsuri, pentru că astfel nu facem decât să separăm Europa. Mi se pare că ce se întâmplă este că se iau măsuri numai ca unii să arate că fac ceva. La comisia noastră am avut mai multe rapoarte și publice și în camera cu privire la efectele acestor măsuri. Și până acum nu ne-a putut spune nimeni ce efecte asupra securității au aceste controle. Poate ca un efect pentru șopurile duty free. În afară de asta n-au niciun efect. E pur naționalism. În, Belgia se uh, discută introducerea controalelor uh, de pasageri la transportul transfrontalier feroviar. Sunt uh, măsuri excesive. Chiar credeți că va, ar avea vreun efect? Teroriștii nu sunt proști. Dacă se bară controale la tren, atunci ei se duc uh, cu automobilul și trec granița sau cu autobuzul. Găsesc o cale să nu fie controliți, controlați. Și uh, controlele feroviare sunt inutile până la urmă. Deci, uh, întrebarea este ce măsuri din trecut au avut efecte, ce efecte au avut și cum putem să uh, obținem efecte mai pozitive. Asta trebuie să ne gândim noi. E important mult mai mult să avem o colaborare strânsă între forurile de decizie. Pentru că uh, teroriștii o să caute, dacă noi introducem controle la frontiere, ei o să caute acele frontiere unde nu sunt controle, pentru că nu sunt proști. Și reintroducerea acestor controle nu este bună. Ați pomenit costurile, acestea sunt uh, foarte corecte, însă nu s-a vorbit despre efectele asupra securității și m-ar interesa mai mult. Acum dau cuvântul doamnei Amot. Merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup de cette Vă mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc tuturor vorbitorilor pentru această prezentare. Într-adevăr, este o audiere foarte importantă. Eu am înțeles foarte bine obiectivul acestor prezentări, pentru că în mare ne-ați descris apocalipsa care se anunță dacă se renunță la Schengen și dacă revenim la controlul la frontiere. Această boală, pe cum a numit-o domnul Van de Camp. Însă v-am auzit pe toți vorbind despre economie, competitivitate, am luat multe notițe, ați vorbit de costuri administrative, însă niciun caz n-ați vorbit de securitate, siguranță și protecție socială sau individuală a compatrioților noștri sau a lucrătorilor. Am să iau lucrurile cumva invers. Cât costă Schengen? La microfon. În 2016, în contextul atacurilor teroriste din Franța, ați uh, redactat o notă în care ați vorbit despre un cost uh, între 1 și 2 miliarde de euro pe termen scurt dacă Franța a hotăra să restabilească controlul la frontierele sale. Însă, eu sunt uh, reprezentanta Franței și vă spun care este um, costul asistenței medicale pentru clandestin, un miliard de euro. Și asta înseamnă că costurile n-au scăzut, ci din contră s-a încurajat dumpingul social. Domnule Bremer, și dumneavoastră evaluați um, că va costa foarte mult dacă se destramă Schengen. Dar uh, transportatorii din Franța sunt pe cale de dispariție. Partea uh, de piață uh, pentru francezi a trecut de la 50% în 1989 la 29% um, acum, s-a pierdut așadar foarte mult pentru transportatorii francez. De asemenea, cred că domnul Bie s-a pronunțat împotriva unui salariu minim uh, european pentru uh, șoferii europeni, ceea ce este perfect coerent cu ce spuneți dumneavoastră. De asemenea, ați vorbit că ne apropiem treptat de o situație normală, așa spunea Comisia, dar atunci puteți să ne spuneți de asemenea că am trecut și peste amenințarea teroristă, ceea ce uh, de, mă face să mă îndoiesc. După, după aceea spuneți că întârzierile rutiere o să coste și mai mulți bani, însă eu cred că securitatea nu are preț. Și încă trei observații, după care voi încheia. În Franța, între 2015 și 2017, peste 230 de persoane au murit direct din cauza terorismului islamic. Nu vorbesc de persoane rănite. Asta ca urmare a atentatelor mm, din partea mai multor persoane care au, profiat, au profitat pur și simplu de absența controlelor la frontieră. N-au venit cu avionul, au venit uh, pe șosele. Vreau să știu cât costă până la urmă măsurile de securitate care asigură o supraveghere generalizată, pentru că până la urmă frontierele interne sunt peste tot. Uh, sunt tot felul de controle, statul de urgență și așa mai departe. Astea sunt acolo unde nu trebuie, de fapt. Avem, de exemplu, uh, situația Caleului, unde păstrăm um, Um, persoanele clandestine în Franța. Trebuie să vă spun că um, consumatorii, turiștii nu se tem de frontiere, însă toată lumea se teme de terorism. Și eu nu cred că am depășit amenințarea terorismului și până la urmă e un lucru foarte normal. Toată lumea este îngrijorată de aceste flux, fluxuri migratorii cu care ne confruntăm de câțiva ani încoace. Vă mulțumesc! Dau acum cuvântul doamnei Masner. Vă mulțumesc foarte mult. Vreau să mulțumesc uh, și uh, oratorilor pentru prezentările făcute. Cred că, în mare, sunt de acord cu ceea ce ați spus. Am vorbit am vorbit despre criza migratorie, însă n-am vorbit despre costurile pentru sectorul logistic mai ales în transportul de marfă și care ar fi situația dacă nu ar exista atâta imigrație. Dacă politica de azil și de migrație a Uniunii Europene ar fi uh, mai consolidată și ar arăta um, că se poate asigura siguranță mai mare, n-ar mai fi nevoie de astfel de măsuri. Însă sunt de acord că trebuie să ne protejăm uh, frontierele externe. Ne trebuie oricum o cooperare mai mare între agențiile de informații operative și sunt de acord și cu asta, însă nu sunt de acord cu un lucru și mă refer aici mai ales la ce a spus domnul Kramer. E bine, spuneți că costurile ar rămâne la fel. M-a interesat foarte mult ce a spus dumneavoastră trebuie să ne uităm la costurile pentru uh, sectorul transportului. Am examinat cifrele, ne-am uitat la efectele acestor tipuri de măsuri. Măsurile de siguranță, traficul vehiculelor de grele, de transport de marfă, blocajul de la cale, toate acestea sunt ca urmare a fluxurilor migratorii. Și, de fapt, Uniunea Europeană nu poate să se confrunte cu această situație. E greu de spus de ce ne ocupăm și ce măsuri trebuie să luăm în primul rând, pentru că vorbim de transportul de pasageri, de transportul de mărfuri și așa mai departe, însă de la început mie mi s-a părut important să ținem cont de mentalitate, pentru că mulți oameni se tem de terorism, se tem de atacuri, se tem de migranți, atunci se, se, se decide să se închidă granițele. Însă zona Schengen are enorm de multe efecte pozitive asupra vieții oamenilor și deci cred că ar trebui să se, comună, să se comunice clar uh, că nu trebuie închise granițele pentru că efectele asupra vieții noastre cotidiene ar fi negative, s-ar pierde mulți bani. Și deci cred că este o întrebare simplă. Deci, în ce măsură colaborăm cu guvernele statelor membre? Eu am făcut mai multe comunicate de presă pe această temă, însă situația nu s-a schimbat este important să se comunice și de către uh, asociațiile naționale de transportatori, să se spună ce face Europa bine, ce de mult a contribuit Europa la dezvoltarea economică a tuturor părților implicate. Și uh, indiferent că vorbim de Italia, de Danemarca sau de alte țări, toate au avut de câștigat de pe urma uh, pieței unice și a spațiului Schengen. Mă interesează mm, cum uh, se comunică acest lucru și cum se comunică efectele negative care ar apărea dacă s-ar introduce frontierele. Ce contacte aveți cu uh, nivelul național și cu media? Mulțumesc, acum domnul Deli. Mulțumesc, doamnă președinte. Da, este o prezentare foarte interesantă. Mi s-a părut um, că există totuși o divergență destul de mare între ce ne-au spus uh, experții. Referitor la ce a spus domnul Bie, dacă fac o comparație între ce a spus dumnealui și ce a spus comisia, pot să spun că comisia pare foarte optimistă. Ce este clar este că trebuie să păstrăm uh, sistemul Schengen. Toate obstacolele cu care se confruntă transportatorii și pasagerii la frontiere subminează piața unică. În afară de controlele la frontiere, așa cum au spus și colegii, mai sunt și alte probleme, de exemplu, salariul minim. Deja se vede fragmentare în cadrul Uniunii Europene dacă ne uităm la aspectele sociale. Și cred că nu ne trebuie această povară suplimentară de a trece prin astfel de controle la frontieră. După părerea mea, după ce am ascultat experții, a reieșit clar Uh, faptul că protecția frontierelor externe ar trebui să reprezinte prioritatea, nu doar uh, un accent pe anumite state din cadrul Schengen, nu mm, doar Ungaria, ci toate uh, statele trebuie să consideră că este o prioritate, pentru că fără aceste controle la, la frontierele externe nu prea poți să păstrezi piața unică așa cum o știm și cum ne dorim că despre ce spunea Comisia, nu cred că aceste controle la frontieră sunt în uh, scădere, pentru că, din câte mi-aduc aminte, chiar și Parlamentul a fost de acord cu controlul obligatoriu al pașaportelor în loc de sistemul ad hoc. Acestea au devenit obligatorii la frontierele Schengen și non-Schengen, ceea ce înseamnă că fiecare pașaport este scanat, asta înseamnă încă 20 de secunde pe pașaport. Dacă ne gândim uh, la um, sezonul uh, turistic, um, la milioanele de turiști, de exemplu, care vor să meargă în Croația și ce impact ar putea să aibă aceste controle asupra lor. Încă un lucru. Am uh, vorbit despre companiile mari de transport, dar uh, cum rămâne cu IMM-urile din sectorul transportului? Pentru că acestea sunt și mai grav afectate și cred că aici compensarea și-ar găsi locul. Fondul um, european de ajustare la globalizare există, poate am putea să creăm un sistem asemănător sau să mergem cumva pe această pistă pentru a ajuta IMM-urile din Europa și să le acordăm un fel de compensare. Și în sfârșit, întârzierile la, la, întârziere la frontieră, tipii suplimentari, mai puține mărfuri care sunt transportate, toate acestea contribuie de asemenea la o creștere a um, emisiilor de dioxid de carbon, deci trebuie să nu uităm și acest aspect. Mulțumesc! mulțumesc! Acum am să acord un minut domnilor Matis și Kramer. Vă mulțumesc, voi fi foarte uh, succint. O întrebare foarte simplă. Domnul Bia a vorbit despre întârzieri și efectele acestora și despre gestionarea perioadelor de odihnă. Comisia Europeană, când se uită la inițiativa privind uh, transportul rutier, sunt tot felul de idei noi. Comisia va veni cu modificări astfel încât aceste situații ridicole cu privire la întârziere să nu mai există. Se gândește soluția la asta, se gândește să propună niște soluții care să asigure că, într-adevăr, autoritățile naționale asigură uh, respectarea regulilor? Mulțumesc, domnul Crăciun. Ghezine, vreau să clarific lucrurile. Tocmai de reglementări europene avem nevoie și în intrarea criza refugiaților nu am avut o soluție europeană, am avut doar soluțiile naționale și de aceea au apărut atât de multe probleme. Suntem cu toții de acord că Europa nu uh, a acționat cum trebuie acolo. Luni am mers uh, de la Paris la Bruxelles. Am luat uh, talisul, a trebuit să fiu controlat Uh, am trecut prin controlul de securitate, însă am putut să trec cu, deși aveam portofelul și mobilul în buzunar. Nu s-a întâmplat nimic. La controlele de la aeroport e cu totul altfel. Și asta aș vrea. Avem nevoie de eficiență, pentru că suntem cu toții de acord că se fac multe lucruri, însă eficiente nu sunt, îmi pare rău. Sigur că da, costă, asta e adevărat, sunt 3, 5, 7 miliarde. E foarte clar, controlele la frontieră costă bani și timp. Mulțumesc, domnule Kramer. Iată așadar că ați avut uh, posibilitatea de a-i da un răspuns, doamnei Meisner. Uh, le mulțumesc uh, tuturor pentru intervențiile, intervențiile de o înaltă calitate de care comisia noastră are nevoie, însă aș avea și eu două întrebări. Privind studiile dumneavoastră, se vede că efectele au fost evaluate doar pentru transportul rutier. Asta ce înseamnă? Că se pot deduce efecte similare și pentru celelalte tipuri de transport, pentru transportul fluvial uh, și feroviar, spre exemplu? Și în al doilea rând, costurile și timpul suplimentar de așteptare au avut un efect incitativ asupra unei uh, reorientări către transportul feroviar, spre exemplu? Puteți evalua acest efect? Dragi invitați, mm, timpul uh, este limitat însă vă acord totuși patru minute pentru a răspunde întrebărilor care v-au fost adresate. Puteți să nu fiți de acord. Bun, începem cu comisia care a spart gheața intervențiilor. Vă mulțumesc. Pentru a răspunde câteva observațiilor în privința transporturilor, mulți au făcut trimitere la legătura dintre această dezbatere pe marginea controlelor existente sau uh, perspectivelor introducerii unor controle mai sistematice cu chestiuni legate de mm, infrastructură, mm, salariu mediu, timp de odihnă și așa mai departe. Cred că în Comisia Trans uh, se știe prea bine că Comisia mm, pregătește pachetul de inițiative în domeniul rutier uh, care vor fi publicate în urmă, care va fi publicată în următoarele luni. Um, va fi vorba despre min, salariul minim și despre procedurile de încălcare în curs în mai multe state membre. Deci aceste chestiuni sunt uh, prezente pe radarul nostru și le tratăm cu cea mai mare atenție. În studiul nostru monitorizarea noastră asupra situației, n-am văzut niciun fel de trecere către reorientare către alte moduri de transport ca urmare a acestor controle. Situația pentru celelalte moduri de transport, mai ales în ceea ce privește aviația, este diferită, pentru că acolo deja se fac controle la aeroport. Deci nu e vorba despre vreun efect uh, nou al acestor uh, controle. Intervenție din sală fără microfon. Și în fine... Asta vă pot spune în germană, domnule Kramer. Ați pus o întrebare legată de eficiența controlelor de securitate în diferitele moduri de transport. Uh, mai ales în domeniul feroviar. Uh, da, sigur, asta e întrebarea despre care discutăm acum. Eu nu am, din păcate, informații suplimentare să vă dau, dar, într-adevăr, mai ales în domeniul feroviar, uh, examinăm cu mare atenție și observăm evoluția situației și ne gândim dacă va fi nevoie de pași suplimentari din partea Comisiei. Și ne gândim foarte intens. Și eu vă mulțumesc pentru toate întrebările legate de migrație, la care, sincer, nu prea mă așteptam în comisia dumneavoastră, drept pentru care, dacă uit ceva, vă rog să-mi uh, reamintiți. Ați vorbit mult despre importanța legăturii dintre protecția, protejarea frontierelor externe și uh, ridicarea controlelor pe, la frontierele interne. Mă bucur foarte mult pentru că exact aceasta este, acesta este și punctul de vedere al Comisiei și asta am introdus și noi în foaia de parcurs Schengen anul trecut, după ce a început criza migrației. După începerea crizei, mai multe state au uh, reacționat unilateral și în mod haotic. Drept răspuns, Comisia a venit cu o propunere de abordare coordonată la nivel european. Este important să se sublinieze că această abordare europeană coordonată privește fluxurile de migranți care proveneau din Grecia în 2015. Aceste fluxuri veneau din Grecia și încercau să se îndrepte către nord prin Austria, Germania, Danemarca și Norvegia. Um, faptul că um, aceștia erau foarte numeroși a făcut ca noi să abordăm, să adoptăm o abordare coordonată la nivel european, pentru că era vorba despre o amenințare la adresa întregii eh, zone Schengen. N-aș vrea să vă plictisesc, însă din punct de vedere juridic, dispozițiile Schengen au de-a face cu abordarea coordonată. Deci ce vorba de o propunere a Comisiei prezentată Consiliului, în care statele membre pot face diferite propuneri, iar Consiliul preia această propunere din partea Comisiei, o discută și hotărăște dacă o adoptă sau nu. Deci controlele la frontieră, conform abordării europene, au fost aprobate de către statele membre la Consiliul European. Comisia propune acest lucru pentru că a monitorizat situația și asta nu doar pe baza rapoartelor din partea statelor membre, ci și pe baza informațiilor uh, de la Frontex și de la celelalte agenții ale Comisiei. Am făcut și vizite la punctele de trecere problematice și am evaluat și noi situația. Evaluarea noastră din mai anul trecut și până acum arată că situația a progresat uh, pozitiv și anume numărul migranților din Grecia a scăzut. Media pe luna aceasta, dacă nu mă înșel, e pe undeva pe la 60-65 de persoane pe zi în insulele grecești. În 2015, în perioada de vârf, aveam 10.000 de persoane care soseau zilnic. Acest lucru se datorează și uh, uh, acordului UE-Turcia, care funcționează deocamdată, precum și consolidării Agenției de Pază de Coastă și de Frontieră Europeană. Deci e vorba despre o protejare sporită a frontierelor externe. E vorba deci despre un pachet de măsuri pe care le-am lansat și alte măsuri care se regăsesc toate în uh, foaia de parcurs back to Schengen, înapoi la Schengen. E foarte important ca frontierele externe să fie protejate astfel încât să nu fie nevoie de um, controle în intern. În ceea ce privește extinderea, puteți vedea că acestea sunt, de fapt, din ce în ce mai limitate, nu doar natura controlelor, ci și modul în care se desfășoară acestea, precum și rapoartele privitoare la aceste controle. Situația eh, revine încetul cu încetul la normal. Când spun că se întoarce la normal, mă refer la situația din 2015 și la mm, fluxurile migratorii dinspre Grecia. Acum înțeleg foarte bine preocupările legate de securitate mm, pe care le-au ridicat la fileu mai mulți vorbitori. Avem uh, atacurile teroriste și uh, mare parte dintre uh, Uh, teroriști, de fapt, uh, provin din Uniunea Europeană și din, nu din afara Uniunii Europene. Eu am încercat să mă concentrez pe frontiera internă UE în prezentarea mea, dar dacă vreți putem vorbi despre o paletă mult mai largă, așa cum facem și la Comisia Libe. Sunt fel și fel de frontiere, sunt frontierele externe ale Schengen, unde uh, controlele se efectuează pe toate persoanele care intră în Schengen. E vorba despre o situație care exista până și în 2015, deci persoanele trebuiau să aibă documente de călătorie. Acum ce s-a schimbat este că s-au introdus verificări sistematice uh, în mai multe baze de date. Nu e vorba despre o verificare nouă. La frontieră ofițerul uh, ia documentul de călătorie și verifică că nu a fost uh, furat, falsificat sau mai știu eu ce. Asta se face foarte repede, în câteva secunde. Acum, evident, în anumite perioade, cum ar fi în perioada sărbătorilor, controlele iau mai mult timp. Apoi, legislația Schengen, Schengen ar putea să fie modificată pentru a ținti anumite documente. Deci, statele membre beneficiază de o marjă de flexibilitate în această privință. Noi sperăm că așa se ajunge la o sporire a securității în Uniunea Europeană printr-o uh, mai bună verificare la frontierele externe. Și uh, asta nu presupune neapărat niște așteptări mai mari, niște timp de așteptare mai mare la frontierele externe. Doamna Te- domnule Telicica, doar 30 de secunde, vă rog. Nu am vrut să vorbesc despre frontierele externe, dar fluxul dinspre Grecia nu înseamnă că uh, vorbim neapărat despre granița dintre Danemarca și Norvegia. Da, da, mă scuzați, uitasem într-adevăr. Când facem o propunere, noi ne consultăm cu toate serviciile interne și propunerea este adoptată de colegiu înainte de a fi înaintată Consiliului. Of, nu mai știu care era a doua întrebare. Intervenție fără microfon din partea domnului Telicica. Da, asta încercam și să spun. Uh, ne folosim și de informații de la Frontex, de la celelalte agenții, uh, ne folosim de vizitele noastre pe teren, să vedem câte persoane au fost verificate, ce fel de așteptări, de timp de așteptare au fost implicați și așa mai departe. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Da, permiteți-mi să reamintesc ceea ce spusesem la începutul prezentării mele și anume că mă voi concentra doar pe aspectele economice ale reintroducerii controlelor la frontiere. Evident, sunt și alte considerații de luat în calcul decât cele strict economice și sociale. Evident, consecințele economice au și, economice au și consecințe sociale. Deci e vorba despre efectele pe termen lung care se ridică pentru Franța la 0,5 din PIB, deci 10 miliarde de euro. Acest efect uh, este departe de a fi neglijabil, iar ceea ce încercam să spun era că trebuie luat în seamă, dar nu de unul singur, ci și însoțit de alte considerații, cum ar fi cea a securității, care este de maximă importanță. Însă, din experiență, am putut vedea că de la reintroducerea controalelor la frontierele Franței ca urmare a atacurilor teroriste, am putut deci vedea că aceste controle nu au împiedicat uh, noi atacuri teroriste. Așa cum uh, specifica și Comisia, în mare parte teroriștii uh, erau cetățeni francezi sau uh, cetățenii ai celorlalte țări în care au avut loc astfel de uh, atacuri. Iar în cazul atacurilor din Germania, mm, controlul la frontieră în Franța nu i-a împiedicat niciodată pe teroriști să mm, ajungă în Germania și să pună la cale atacurile lor. Deci eu subliniez importanța cooperării între serviciile polițienești. Este important și schimbul de date între, în ceea ce privește deplasările în zona Schengen. E drept că s-au înregistrat progrese în acest domeniu, în ceea ce privește transportul aerian în spațiul Schengen, dar poate că ar trebui să existe un schimb de date sistematic și pentru transporturile feroviar, feroviare pentru partajarea de mașini și pentru autobuze și autocare. E vorba practic de a folosi mijloacele moderne eh, de colectarea datelor de masă și așa s-ar putea răspunde mai bine la amenințarea teroristă, dar și la combaterea tuturor tipurilor de trafic. Am văzut din uh, experiența mea în ceea ce privește mărfurile că cooperarea între serviciile de vamă sunt foarte important, este foarte importantă. Deci, mai degrabă prin uh, schimbul de informații și pentru detectarea în amonte a riscurilor se previn acestea, iar apoi la vama propriu-zisă grănicerii pot uh, controla uh, acele încărcături problematice și astfel să contracareze traficul. Zona Schengen nu înseamnă o lipsă totală a controalelor, nu. Există posibilitatea de a controla, însă acestea nu mai sunt limitate la frontieră, ci pot fi realizate pe întreg teritoriul. E mult mai eficient să poți uh, ținti vehiculele suspecte pe baza informațiilor primite, primite grație mijloacelor moderne de, informație, de informare. Și poate tocmai în acest domeniu cooperarea europeană ar trebui consolidată. Cred că ați mai discutat în ultimele zile despre acest subiect și anume folosirea instrumentelor moderne pentru schimbul de informații. Am fost surprins, uh, recunosc, de faptul că există o interconectare foarte slabă între bazele de date ale vămilor. Acest schimb de date nu se face mm, prea fluent și nu se ridică nici pe departe la nivelul pe care ni l-ar permite, de fapt, tehnologiile actuale. Iar uh, lupta împotriva traficului de produse ilicite sau periculoase, cum ar fi armele uh, care au de-a face cu terorismul, trebuie evident contracarate mai mult. Mulțumesc, dau acum cuvântul domnului Tim Bremers. Da, vreau să fac doar o mică observație în ceea ce privește controlele um, aleatorii la frontieră. Evident, controlele sunt foarte, uh, costurile sunt foarte mari ale controlelor sistematice, dar totuși sunt mai previzibile și oamenii știu că urmează să piardă timp. Dar în ceea ce privește controlele aleatorii, atunci uh, scade predictibilitatea transporturilor. Și asta este un uh, element demn de luat în considerare, pe lângă costuri. Și de, tocmai de aceea devine mai puțin atrăgătoare, cred, această idee a controlelor aleatorii decât așa la primă vedere. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Am fost întrebat dacă am luat legătură, dacă am fost în legătură cu autoritățile. Ei bine, da, în legătură chiar foarte strânsă, în legătură cu vicepreședintele Timmermans, cu DigiMove uh, în mod regulat, cu DigiHome de asemenea. Am ținut la uh, curent uh, președinții de tra uh, transport, uh, miniștrii de transport în decursul președ, uh, președinției uh, țărilor de jos. Uh, suntem implicați și în uh, campaniile de conștientizare între, printre transportatori, cărora le cerem să întreprindă o serie de măsuri de prevenire, să pună pe picioare măsuri uh, care să vizeze securitatea pentru a proteja atât vehiculele cât și conducătorii și marfa. Unii dintre transportatori din zona Calais au uh, petrecut 25.000 de de ore pentru verificarea uh, vehiculelor înainte de a intra pe teritoriul britanic. Un aspect legat de protecția socială este faptul că oamenii nu mai vor să lucreze în sectorul transporturilor și apare penurie de șoferi. Unii șoferi nu mai vor, vor să lucreze în hotspoturi și asta e o mare problemă. Asta, practic, forțează mâna companiilor uh, de transport să caute moduri alternative de transport. Ori aici, iar apare uh, chestiunea um, uh, capacității disponibile acum, pe moment. Și apoi și timpilor de livrare. E vorba despre chestiuni care trebuie luate în calcul în avans. În ceea ce privește venitul minim, cred că este o legătură, dar trebuie să înțelegem faptul că statele membre care cer um, venitul minim cer pentru toată lumea din uh, sectorul transporturilor, fie că plătește, se plătește mai mult sau mai puțin, iar povara administrativă impusă pe umerii sectorului transporturilor datorită acestui venit minim din diferitele țări este uriașă. Ori asta este o problemă foarte mare. Trebuie să ne întrebăm uh, în privința proporționalității acestei măsuri. Cred că în mare am uh, răspuns observațiilor și întrebărilor care au fost adresate de către membrii comisiei dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru toate răspunsurile. Cred că îi putem uh, răsplăti prin aplauze pe oaspeții noștri care ne-au adus o multitudine de informații. În calitate de președinte a comisiei v-am ascultat cu mare atenție și permiteți-mi să fac eu o concluzie a acestei dezbateri, care cred nu face decât să înceapă acum. Dumneavoastră, experți, Uh, subliniați faptul că dacă apare un cost non-Schengen, având în vedere că începem să uh, întrevedem datorită Brexitului uh, costurile unei non-Europe, nu doar non-Schengen. Doamnă Messner, ați spus că uh, nu e vorba de niște costuri banale, așa și este. Nu e vorba doar despre PIB, este vorba despre anumite sectoare specifice aici. Domnule Osiu, în prezentarea dumneavoastră ați vorbit așa vag și despre turism. Ei bine, turismul este un sector uh, deci comisia noastră de fapt este Comisia Transporturi și Turism. Subliniez acest lucru. E vorba despre sectoare specifice. Deci noi știm care este impactul uh, în spatele loc, locurilor de muncă din turism. Este vorba de locuri de muncă durabile care nu pot fi delocalizate. Ori acești oameni uh, riscă să șoia foarte rău, dacă îmi permite să spun așa, din cauza acestor probleme legate de transporturi. Domnule Riche, spuneați că transportatorii uh, se confruntă cu problema uh, timpilor și a, viabil, a fiabilității. Ei bine, dacă vrem o Europa funcțională, trebuie ca fiabilitatea să fie aceeași, atât într-un, în, într stat membru, cât și pentru un traiect transfrontalier. Dragi colegi, stimați invitați, ați vorbit despre multe elemente cum ar fi salariul minim, spre exemplu, dar am o veste bună. În următoarele luni vom aborda chestiunea pachetului rutier, deci, încă o dată, nu facem decât să începem discuțiile. Procesul verbal al acestei discuții va fi trimis Comisiei Europene și încă o dată este doar prima dintr-o lungă serie, cred, de întâlniri pe acest subiect. Încă o dată țin să vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră astăzi aici, vă spun pe curând și noi ne continuăm dezbaterile comisiei noastre. <laughs>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 Dragi colegi, noi mergem mai departe, nu avem pauză. Haideți să continuăm cu un subiect la fel de pasionant. Si vous sortez, c'est maintenant. Voilà. Je vais demander qu'on fasse un peu de silence. Si vous voulez parler, c'est dehors de la salle. Dacă vreți să vă conversați, vă rog să o faceți în afara sălii. Allez. Allez, nous continuons notre séance. Haideți să continuăm reuniunea. Urmează programul european referitor la economia colaborativă. Je vais laisser la parole à notre... Și doresc să-i dau cuvântul raportoarei noastre, doamna Kulönen. Vous êtes trop bruyant. Faceți prea mult zgomot. On a la présentation d'un rapport, alors soyez Respect. Urmează prezentarea unui raport. Vă rog să fiți respectuoși ca să putem să o ascultăm pe raportoare. Doamna Kilenen, aveți cuvântul. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät Doamnă președinte, dragi colegi, parcă suntem uh, într-un bazar în Orientul Mijlociu. Mă bucur să am ocazia de a vă prezenta acest proiect de aviz Este, zic eu, esențial să discutăm despre acest subiect într-un mod cât mai aprofundat aici la Comisia pentru Transport. Trebuie să vedem cum putem integra aceste noi sisteme de transport. După părerea mea, economia colaborativă și impactul acesteia asupra sectorului transportului și turismului este unul pozitiv. În sectorul turismului s-a creat o nouă economie colaborativă cu noi servicii oferite clienților, care astfel beneficiază de mai multe alternative ieftine. Trebuie să uh, revizuim cadrul reglementativ însă și să stabilim anumite limite pentru utilizatorii acestui nou tip de servicii. Trebuie să garantăm protecția consumatorului, dar și uh, responsabilitatea, asigurarea, protecția datelor și poziția lucrătorilor din sector. Este nevoie de condiții care să permită promovarea inovării și promovarea obiectivelor politicii de transport a Uniunii Europene, după cum am spus împreună, Trebuie să se reducă emisiile de carbon din economie, avem nevoie de prețuri accesibile pentru serviciile propuse, trebuie să avem niște reguli ale jocului și trebuie ca regulile jocului să fie uh, propice pentru această activitate. Trebuie de asemenea să facem în așa fel încât actorii să fie pe același plan în ceea ce privește responsabilitățile, respectul legislației, cotizațiile care trebuie plătite, Trebuie uh, ca întreprinderile din economia colaborativă să aibă la dispoziție instrumente pentru a-și face treaba bine. Există un stat model în acest domeniu, este vorba de Estonia și cred că această țară poate să fie luată exemplu de celelalte state. E un, un stat care stă foarte bine la combaterea economiei gri, la ameliorarea serviciilor propuse. Comisia, de asemenea, trebuie să joace un rol activ în această chestiune, pentru că dacă nu, um, nu facem curățenie puțin la tot ce ține de fiscalitate, în legătură cu aceste activități în statele membre, vor apărea probleme și cetățenii vor avea o imagine negativă asupra acestor noi actori din sector, numai pentru că unii consideră că ei reprezintă un pericol pentru întreprinderile tradiționale. Din perspectiva consumatorului însă, situația nu este negativă, cu condiția ca regulile să fie bune și să fie clare și bine aplicate. Aceasta este abordarea corectă. Doresc să solicit Comisiei să lucreze cu părțile interesate din sectorul economiei uh, colaborative. Trebuie să punem accentul și pe studiile de impact, pe analizele de impact. Iar în terminologia europeană trebuie să uh, facem diferența clar între diferitele tipuri de servicii avem, de exemplu, Uber, care este un serviciu profesionalizat, și uh, carpooling-ul, care nu este un serviciu profesionist. Vreau să rog Comisia să facă diferența între cele două, pentru că e o problemă urgentă. Aș mai dori să se discute despre modelul economic uh, reprezentat de economia colaborativă pentru că acesta ar permite ameliorarea situației în sectorul transporturilor, ar putea spori eficacitatea, ar putea duce la reducerea mai multor uh, efecte negative, ar putea duce la reducerea emisiilor de CO2, a ambuteiajelor. Economia colaborativă permite apariția unor noi servicii care trebuie să fie integrate, trebuie să fie integrate fizic, dar și informatic în sectorul transporturilor. Este esențial. Cât despre reglementare, trebuie să evităm un cadru reglementativ care să îngreuneze situația um, întreprinderilor din economia colaborativă și serviciilor din acest tip uh, de economie. Sistemele care funcționează bine trebuie să fie susținute. E o provocare care ne vizează pe toți. Iată câteva observații. Aștept acum cu mare interes comentariile colegilor și dezbaterea care va urma. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Chilonen! Dăm cuvântul uh, raportorilor din umbră și începe doamna Claudia Montero. Ați văzut că nu mai spun de Guardia. M-am oprit la Montero. Muito obrigada, Sra. Presidente. Está, está uh, contemplado a sua questão. Eh, relativamente aqui à... Um, Mulțumesc. În legătură cu subiectul pe care îl discutăm și în ceea ce privește acest aviz, uh, Consider că este prezentat foarte bine de raportoarea noastră și aș dori să spun că, la modul general, eu sunt de acord cu uh, necesitatea de uh, a ține cont uh, de economia colaborativă în sectorul transportului și în sectorul turismului. Trebuie să ne adaptăm la noile modele comerciale care uh, apar și la uh, tehnologia digitală care permite apariția acestora. Trebuie deci să modernizăm legislația, trebuie să găsim un cadru adecvat pentru economia colaborativă. Dorim să ne asigurăm că toți cetățenii au aceleași drepturi pe piața internă. Va trebui, deci, să punem la punct o legislație simplă și clară cu uh, cerințe minime, cu standarde minime de securitate, de respectarea mediului și de muncă, fără a pune sub semnul uh, întrebării valoarea acestor servicii. Avem nevoie de statistici, ca să putem evalua mai bine impactul economic și social al uh, economiei colaborative și mai ales impactul asupra traficului și turismului. IMM-urile trebuie să fie implicate în uh, acest exercițiu, în uh, pregătirea măsurilor ce vor fi introduse, trebuie să aibă un acces mai bun la uh, formări specifice, în așa fel încât uh, actorii economiei colaborative să poată să ofere servicii adecvate consumatorilor. Sper ca pe termen foarte scurt să găsim uh, o legislație armonizată care să permită ca această economie colaborativă să funcționeze în mod adecvat pe piața unică. Mulțumesc! Montero, je... Mulțumesc! Îi dau cuvântul doamnei Țapardel. Mulțumesc, doamna președintă. În primul rând, aș dori să o felicit pe Maria Chilonen pentru draftul de opinie pe care l-a elaborat. Consider că acesta este chiar mai ambițios decât comunicarea Comisiei Europene de vara trecută, atingând multe subiecte esențiale pentru Comisia de Transport și Turism. Am totuși, să-i spunem, o obiecție generală, înainte de a puncta alte aspecte. Opinia se concentrează mai mult pe transport, având o singură mențiune generală despre turism. Consider că, mai ales când vorbim de economia colaborativă, ar trebui să insistăm asupra acestui sector, unde am și văzut în ultimii ani cele mai spectaculoase schimbări generate de avansul tehnologiei. De asemenea, este regretabil din punctul meu de vedere faptul că tran are o, doar o simplă opinie pe acest, pe acest uh, subiect și nu un raport pentru că eu consider că acest uh, subiect al economiei colaborative vizează mai ales transporturile și turismul trecând peste această paranteză grupul social democrat salută emergența economiei colaborative și recunoaște că aceasta ar putea aduce beneficii semnificative întregii societăți. pe lângă aspectele ce țin de diversificarea ofertei de servicii sau stimularea competiției aspecte invocate cel mai des în spațiul public aș mai adăuga și beneficiile aduse unor categorii de populație mai puțin privilegiate precum cred că economia colaborativă în mod cer poate fi un instrument prin care să putem ajuta anumiți cetățeni europeni să aibă un venit în plus sau să reintre pe piața muncii și cred că acesta este un aspect foarte important în ceea ce privește transporturile economia colaborativă poate avea un efect benefic asupra decarbonizării și decongestionării îmbunătățind semnificativ sistemul de transporturi în special în orașe. pe termen lung putem vorbi chiar de posibilitatea de a integra aceste modele în sistemul de transport convențional în ideea promovării mobilității ca serviciu pentru cetățeni. ar fi util însă să vedem cât de curând un studiu de impact care să ilustreze tot spectrul de efecte pe care le putem aștepta la nivelul comunităților locale. în ceea ce privește turismul economia colaborativă a produs schimbări profunde pe piața europeană. numărul de închirieri informale pe termen scurt și intermediate de către platforme a crescut exponențial în ultimii ani ceea ce a influențat atât oferta de cazare cât și cea din partea populației. pe de altă parte însă nu putem ignora faptul că această activitate s a transformat într o povară pentru anumite regiuni sau orașe turistice deja confruntate cu problema supraaglomerării sau a creșterii prețului locuințelor pentru a ne asigura că economia colaborativă nu are un impact negativ asupra modelelor de business sau asupra comunităților este important să găsim în cel mai scurt timp o formulă legislativă la nivel european prin care să identificăm acel echilibru între stimularea inovației pe de o parte și protejarea altor actori de pe piață pe de cealaltă parte. consider că această formulă trebuie să fie rezultatul unui dialog pe termen lung între instituțiile europene autoritățile locale și reprezentanții economiei colaborative. aș dori să văd o comisie care vine cu idei concrete de reglementare a acesteia dar vreau să văd și din partea firmelor deschiderea de a promova o cultură de conformare și de respect pentru legislația în vigoare sau pentru competitori. fără participarea voluntară a platformelor nu putem vorbi de standarde înalte de protecție a consumatorului siguranță taxare și fiscalitate dacă tot am menționat subiectul taxe și fiscalitate mi se pare important să subliniez ideea ca taxele să fie plătite acolo unde au fost generate și profiturile este adevărat că discutăm tot mai mult în zilele acestea despre faptul că tehnologia ne va ajuta să identificăm veniturile care trebuie taxate în cazul în care se închiriază o cameră sau se asigură o cursă de transport dar ar trebui să ne uităm și la ce taxe plătesc platformele care intermediază aceste servicii. sunt multe lucruri de spus sunt convinsă că pe măsură ce vom depune amendamente la, acest, la această opinie vom avea încă, încă, încă o dată oportunitatea de a dezbate acest subiect foarte interesant. mulțumesc frumos! fără microfon. Thank you, Chair, and congratulations first of all on your... Mulțumesc, uh, doamnă președinte, și felicitări pentru acest nou post. Nu v-am văzut de atunci. Am lucrat împreună cu dumneavoastră la omologarea de tip și deci vă felicit. Vreau să-i mulțumesc și raportoare pentru proiectul de aviz și sunt de acord cu ea, economia colaborativă are potențialul de a ameliora uh, serviciile pentru consumatori în sectorul transportului și turismului. Dar eu am o poziție mult mai optimistă în ceea ce privește beneficiile acestei economii uh, decât se vede în aviz, pentru că mi se pare că avizul sugerează că această economie ar fi un pericol. Eu cred că este exact invers, este o șansă, nu este un pericol. Încrederea e totul și aceste platforme uh, funcționează foarte bine pe bază de uh, um, opinii exprimate de consumatori. Dacă review-urile nu sunt bune, consumatorii nu vor mai merge într-un anume loc sau nu vor mai apela la serviciile unei anumite persoane. Pe de altă parte, este o șansă și pentru lucrători. Lucrătorii pot fi astfel să aibă o viață mult mai flexibilă, pot lucra aproape de familiile lor, pot să reintre pe piața de muncă și pot să devină propriilor uh, șefi într-un mod care nu era posibil până acum. Eu nu cred, deci, că vorbim de vreun risc. Este o șansă extraordinară ca lucrătorii să își controleze propriile vieți, ceea ce este o șansă extraordinară. Economia colaborativă evoluează constant, nu există două modele de afaceri la fel, de aceea este periculos să ne gândim la un cadru reglementativ armonizat, pentru că nu va funcționa. Deci, uh, cred că în comunicarea sa, Comisia a fost uh, uh, pe fază atunci când ne-a avertizat că ar fi periculos să ne grăbim să reglementăm. Cred că mai bine ar fi să dereglementăm ca să stimulăm economia colaborativă. Eu nu susțin acele părți din proiectul de aviz care cer uh, propuneri concrete privind asigurarea sau protecția legătur- lucrătorilor, alineatul 3, și nu cred că trebuie să spunem că e nevoie de noi reglementări în acest domeniu. Dacă ar fi, ar trebui să fie bazate pe probe și trebuie să ne asigurăm uh, că se acționează la nivel sectorial și nu la nivel de întreprindere. De asemenea, nu cred că este necesar uh, să se facă diferența între servicii comerciale și necomerciale. Raportoarea a vorbit despre Uber. Eu nu văd care e problema acolo. Uber este un serviciu flexibil pentru șoferi, dar și pentru utilizatori. Unii șoferi vor fi profesioniști, alții nu. Și sunt de acord cu ce au spus toți colegii despre turism. Acesta este un punct esențial. Economia colaborativă poate să joace un rol foarte important în turism. Uh, în ultimul rând, aș vrea să vorbesc despre impozite, despre fiscalitate. Trebuie să fie clar că fiscalitatea e o competență națională. Eu nu susțin includerea referirilor la impozite aici, oricum nu cred că e o competență a Comisiei TRAN, trebuie să fim atenți, deci S-ar putea să fie o problemă legată de fiscalitate, dar e treaba statelor membre. Dacă vă uitați la Regatul Unit, s-a introdus deja o taxă specifică uh, Uh, pentru economia colaborativă și o scutire de impozit pentru anumite categorii. Cred că e foarte uh, bine așa. Cam atâta aș avea de zis, aștept cu nerăbdare să colaborez uh, cu raportoarea și raportorii din umbră și, după cum știți, vom face propuneri de amendamente. Mulțumesc, domnule Dalton. Domnul Riche. Euh, Vă mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, aș dori să îi mulțumesc doamnei Chilonen și să o felicit pentru raportul său. Este vorba de un aviz pentru comisia principală. E vorba de un aviz general cu privire la economia colaborativă și sigur are un accent special pe transport, însă vă reamintesc că noi am avut un uh, raport din proprie inițiativă pe acest subiect specific, votat în noiembrie în plenară, deci trebuie uh, să avem un domeniu de aplicare relativ amplu. Nu am uh, divergențe față de acest raport în forma sa actuală, dar aș vrea să subliniez o serie de puncte care trebuie să fie ori lămurite, ori uh, mai mult accentuate. În primul rând, articolul 5, cred că acolo trebuie să insistăm um, pe diferența între economia colaborativă cu scop uh, lucrativ și cea fără scop lucrativ asta și uh, având în vedere obligațiile sociale și fiscale. Asta, bun, e clar că noi nu ne ocupăm în comisia noastră de aceste chestiuni, dar uh, până la urmă trebuie să vorbim despre acest subiect, chiar dacă nu se regăsește în tratate, pentru că trebuie să știm exact în ce categorie încadrăm activitățile și să știm ce prezentăm Consiliului și statelor membre. Soluția pur și simplu nu trebuie să se îndrepte către uh, reglementări sectoriale, ci din contră, economia colaborativă trebuie să rămână într-un sistem integrat și multimodal, dacă putem să-l numim așa. Anumite subiecte cheie trebuie să fie tratate mai mult sau mai în detaliu în aviz, și anume fragmentarea între legislațiile naționale, cauza principală uh, pentru care nu avem uh, campioni europeni sunt 28 de reglementări diferite, operatorii trebuie să respecte norme diferite. Deci, niciun operator nu are o profunzime suficient de mare pentru a putea să se dezvolte foarte mult. Da, avem o idee bună, platforma funcționează, dar aceasta direct se transformă se transferă către Statele Unite, unde va primi mai multe fonduri și va intra mai mult pe piață. De aceea, această economie, în general, este monopolizată de forțe externe ale Uniunii Europene, ceea ce e o problemă foarte mare. De asemenea, trebuie să ne gândim la uh, o armonizare europeană care să permită toate modurile de operare, uh, în special cele durabile, economia colaborativă, dar și cea clasică, mai ales când e vorba de sectorul transporturilor. De asemenea, aș dori să subliniez foarte pe scurt, încă un lucru. Rolul IMM-urilor în co- economia colaborativă, care joacă un uh, rol esențial și uh, aceștia sunt de obicei prestatori de servicii de um, transport, dar aceștia se confruntă de multe ori cu un monopol extraeuropean. Sunt mai multe aspecte care sunt foarte importante pentru a um, putea să crească aceste platforme Uh, trebuie să se facă transfer de competențe, o profesionalizare, sunt subiecte extrem de importante, uh, având în vedere um, atât eficacitatea cât și uh, aspectele sociale. E foarte important de asemenea să se țină cont de um, regiunile izolate sau ultraperiferice, un subiect care nu este abordat și care merită să fie subliniat. Deci trebuie să se um, regăsească capacitatea acestei economii de a merge acolo unde economiile standard nu ajung. E vorba de noi tehnologii, mai ales în domeniul autovehiculelor sau tehnologii digitale, duce la o scădere a costurilor de tranzacționare și, de asemenea, ă, diminuează problema unei amplasări fizice a furnizorilor și asta, sigur, legată de toate aceste chestiuni de fiscalitate. Apoi mai este vorba și de impactul de mediu se simplifică circuitele, ceea ce implică un, uh, un impact direct, dar și o eficientizare care cumva reduce impactul asupra mediului. Apoi trebuie să se facă o, o evaluare reciprocă, să fie um, protejate datele, iată alte subiecte care vor face obiectul unor amendamente care aduc lămuriri cumva, dar nu sunt contrare raportului care în general sprijină raportul doamnei Chiron, care mi se pare excelent. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim, domnule Riche. Chiar eu sunt raportor din umbră, din umbră la acest raport, așa că am să-i spun domnule raportor din capul locului că vis-a-vis -vis de avizul său, acesta reprezintă o bază foarte bună pentru deschiderea discuției cu privire la economia colaborativă. După părerea mea, acest aviz trebuie să fie luat foarte în serios de către Comisia pentru Transporturi, pentru că jumătate din uh, activitățile economiei uh, colaborative sunt în sectorul transportului, că e vorba de um, mașini uh, folosite în comun și mai departe și o dezvoltare foarte amplă, care implică multe forme, platforme private, împărțirea costurilor și apoi platforme publice. Toate acestea au un succes grozav în rândul cetățenilor și utilizatorii sunt uh, cu, de numărul, de ordinul uh, zecilor de milioane în Europa. Deci trebuie ca aceste servicii în domeniul transportului să poată să supraviețuiască. Mie mi se pare că avizul acesta cere să mergem mai departe decât propune Comisia Europeană și sunt de acord, oricum va trebui pur și simplu pentru că, pe de o parte, trebuie să se mm, facă o definire clară a ceea ce înseamnă economia colaborativă. Încă un subiect foarte important, sunt de acord cu domnul Riche, trebuie să găsim un cadru de reglementare potrivit pentru că trebuie să eliminăm incertitudinile juridice și economice care um, împovărează astăzi actorii din uh, economia colaborativă. Și aici trebuie să acordăm o atenție deosebită uh, muncii lucrătorilor. Economia colaborativă nu trebuie să fie un uh, serviciu pe care să-l presteze profesioniștii. E vorba aici de împărțirea costurilor, crearea de valoare adăugată socială pentru persoane private. Deci un cadru de reglementare ar trebui să ne permită să identificăm utilizatorii profesionali. În felul acesta putem să evităm uh, crearea unei uh, concurențe neloiale uh, din partea serviciilor profesionale. De asemenea, este indispensabil ca economia colaborativă să nu participe la dumping uh, social, nici uh, creând uh, statut fals de PFA, de liber profesionist, nici subminând locurile de muncă tradiționale. Și pe lângă mijloacele pe care trebuie să le mm, prevedem, trebuie mai există și un prag al veniturilor. E un subiect foarte important Trebuie să găsim o modalitate de impozitare a utilizatorilor care au uh, profituri comparabile cu cei care sunt profesioniști în domeniu. Acest venit uh, minim, să spunem, un uh, prag al veniturilor, a fost deja um, adoptat de câteva state și eu sunt pentru o armonizare a acestuia, astfel încât toți actorii din economia colaborativă să aibă același nivel Uh, când vine vorba de um, profituri pentru ca concurența să nu fie um, concurența să nu fie neloială. Și în sfârșit, consumatorii. Trebuie să ne gândim la asigurări, la protecția datelor personale și uh, sunt tot felul de subiecte uh, în acest sens. Eu o să vin cu amendamente. Oricum, doamnă nu vă felicit pentru redactarea acestui raport, care, într-adevăr, este foarte bun și acum, acum îmi schimb uh, funcția, revin la cea de președinte și îi dau cuvântul mea Arnotu. Mulțumesc, doamnă președinte. Într-adevăr, n-ar uh, avea niciun rost să uh, împiedicăm economia colaborativă, mai ales că popularitatea sa arată că cetățenii noștri aspiră să aibă mai multă autonomie, mai puțină birocrație și um, un mai bun raport între calitate și preț. Dezvoltarea acestor modele în sectorul uh, transportului și turismului este benefică dacă determină anumite uh, companii care sunt în poziție de monopol să-și revadă politica tarifară și să-și uh, îmbunătățească calitatea serviciilor. Însă, nu știu dacă trebuie să ne îmbunătățim de aceste evoluții. Putem, de exemplu, să fim Um, compătimitori față de cei care sunt afectați. Mă gândesc în special la soferii de taxi care um, plătesc taxe, respectă norme, au calificări și plătesc niște licențe foarte costisitoare pentru a-și finanța pensia și de pe zi pe alta sunt puși în concurență cu niște persoane private sau liberi profesioniști care nu trebuie să respecte aceleași uh, norme chiar și acum uh, toți mm, șoferii se plâng de astfel de practici, mai ales de tipul Uber. De asemenea, um, serviciile Airbnb um, contravin uh, intereselor unor uh, municipalități, uh, inclusiv la San Francisco, lucruri care arată că aceste platforme sunt contestate în mod legitim nu doar din motive fiscale, ci și din motive ideologice, pentru că acestea au o tendință de a-și impune viziunea lor asupra lumii și mă gândesc în special uh, la Airbnb cu partea aceea de nediscriminare care este inutilă, oricum e prevăzut în uh, lege și modul în care aceasta intră în legătură cu politica președintelui Trump, care a suscitat o grămadă de reacții pe rețelele sociale. În sfârșit, avizul acesta și propunerea Comisiei mi se pare că încearcă să găsească un echilibru între platforme și actorii din economia clasică, însă aș avea rezerve cu privire în ceea ce privește armonizarea europeană care este propusă. Curtea Europeană de Justiție chiar încă nu s-a pronunțat uh, cu privire la cauzele în care este implicat Uber. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, doamnă Arnotu, doamna de Monte. Sì, grazie. E grazie alla relatrice per eh, questa, secondo me, ottima base eh, di dibattito. Vreau să mulțumesc, doamne raportoare, pentru acest proiect de aviz, care este o bază foarte bună de dezbatere. Economia colaborativă pentru mine este un lucru bun care se dezvoltă, e deja aici și permite o serie de inovații în sectorul turismului și al transportului, dar trebuie spus că există și o serie de aspecte negative pe care trebuie să încercăm să le evităm cu precădere fragmentarea între statele membre, pentru că în prezent Există mult euroscepticism și asta este cauzat și din cauza faptului că nu există egalitate între statele membre. De aceea trebuie să ne propunem niște limite, să le fixăm. Nu putem să trăim într-un spațiu complet dereglementat. E adevărat că protecția consumatorilor nu ține de competența comisiei noastre, însă asta nu înseamnă că în, activ, în anumite activități, cum ar fi turismul sau transportul, nu avem uh, incidență. De asemenea, trebuie să ne gândim și la tot ce s-ar putea întâmpla în caz de accident. Trebuie așadar să ne asigurăm că transporturile se desfășoară în condiții de siguranță maximă pentru pasageri. În ceea ce privește uh, regiunile îndepărtate, izolate, aici nu cred că putem să găsim um, un uh, leac universal pentru regiunile îndepărtate, da, e foarte important să existe un serviciu uh, de transport din acest tip de uh, economie colaborativă, pentru că asta poate să atenueze anumite lipsuri structurale, dar în orașe mai degrabă trebuie să fie um, revăzut transportul public pentru a evita traficul mașinilor și poluarea. În anumite um, orașe în general, uh, se limitează, de exemplu, um, închirierea prin platforme Airbnb, ceea ce este uh, uneori um, în detrimentul locatorilor, loca, locatarilor sau locuitorilor acelui, locuitor, acelui oraș, pentru că acestea se confruntă cu creșterea prețurilor și cu mai puține locuințe disponibile. Trebuie de asemenea să se garanteze protecția datelor uh, personale Asta, bineînțeles, respectând și partea de interoperabilitate. Mulțumesc foarte mult și uh, îi mulțumesc și uh, domnului Richem că a preluat ștafeta pentru scurtă durată. Acum colegul meu de la prezidiu. Mulțumesc, mulțumesc raportoarei pentru munca sa, economia colaborativă se bazează în primul rând pe uh, tehnologiile digitale și pe inovare. Acestea um, trebuie să fie accesibile pentru toată, toată lumea. Nu trebuie ca doar tinerii să aibă acces la economia colaborativă, ci trebuie ca și oamenii mai în vârstă și cu un nivel de educație mai scăzut să aibă acces la ele. pour la Commission. Acum avem uh, și reprezentanții ai Comisiei. Vă rog să vă prezentați. A, doamna Martinez. Am văzut aici pe hârtie. Doamna Martinez n-a putut să vină. Astăzi uh, o reprezint eu. Am trei comentarii referitor la ce s-a spus astăzi. În primul rând, Comisia dorește să continue uh, reducerea fragmentării pieței și să vină cu mai multă claritate juridică și să monitorizeze evoluția de pe piață. Ne încurajăm statele membre să tragă învățăminte de pe urma bunelor practici și în acest sens am organizat o serie de ateliere cu privire la turismul uh, um, colaborativ, serviciile de cazare. Am reunit mai multe um, părți implicate și autorități publice. Scopul acestor ateliere este acela de a face schimb de bune practici și de a învăța unii de la ceilalți. În al doilea rând, uh, Comisia a subliniat în comunicarea sa importanța uh, diferenței între um, uh, persoanele private și profesioniști și facem um, și îndemnăm statele membre să facă la fel și, în plus, luăm act uh, de acest apel la o abordare legislativă în ceea ce privește economia colaborativă, însă în acest moment Comisia hotărât să nu propună niciun fel de propunere legislativă. Merci beaucoup. Je relaisse... Vă mulțumesc mult. Am să dau cuvântul din nou pentru câteva minute doamnei Kilonen, care va răspunde întrebărilor adresate de raportorii din umbră. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia hyvät kollegat erinomaisesti. Vă mulțumesc, uh, doamnă președinte, și le mulțumesc colegilor pentru toate intervențiile pe care le-au avut. Sper că până pe 8 martie îmi veți trimite cu toții propunerile de amendament, uh, și inovațiile pe care vreți să le faceți ca să putem să trecem la etapa următoare. Vrem un text care să fie și mai bun și, sigur, mereu există niște limite în ce putem face. Nu putem să includem totul, nu putem să obținem totul, însă uh, un lucru mi se pare important și anume faptul că trebuie să punem și mai mult accentul pe partea de turism în uh, proiectul nostru de aviz. Vreau să încurajez în continuare Comisia să acționeze. Mă preocupă faptul că în anumite state membre aceste servicii nu sunt uh, susținute sau încurajate, ba din contră, sunt interzise. Sunt, uh, este interzisă venirea pe piață acestor noi uh, actori uh, și cred că acest lucru contravine intereselor turismului și transportului în Europa. Sunt alte state, cum ar fi Statele Unite, China, Japonia, care sunt dispuse să-și uh, asume rolul, sunt foarte active în acest domeniu. V-am dat exemplul Estoniei și aș dori ca și alte state să aibă curajul să se uite la ce se întâmplă în Estonia, de exemplu, ca să poată să copieze exemplele bune să le transpună în altă parte, aceasta creând ulterior un efect de bulgare de zăpadă. Trebuie de asemenea ca serviciile acestea să fie accesibile pentru toată lumea, nu doar pentru tineri. Trebuie ca accesibilitatea să fie universală și pentru persoanele cu disabilități, de exemplu. Toată lumea trebuie să aibă acces la aceste servicii pe care le propune economia colaborativă. Sigur, înțeleg uh, problemele pe care le presupune acest lucru. O mulți dintre noi ne suntem preocupați de economia um, colaborativă um, și există um, să spunem, un pic de pasiune, de entuziasm, fie pozitiv, fie negativ. Atunci când avem încredere, când ne imaginăm cum vor evolua lucrurile, suntem gata să acționăm și cred că în anumite state membre trebuie să li se lase loc acestor servicii. Trebuie să avem încredere, trebuie să avem un pic de speranță pentru ca acest sector să evolueze, să se dezvolte. Într-adevăr, sunt riscuri, trebuie să ținem cont de anumite de preocupări din partea statelor membre, de exemplu, și trebuie văzut ce putem face la nivel european pentru ca lucrurile să se întâmple. Pentru a avea un model economic care să poată să prospere în diferitele state membre. Trebuie pentru acest lucru să folosim tot potențialul și să nu lăsăm asta doar uh, în mâinile Statelor Unite, Chinei sau Japoniei. Trebuie de asemenea să putem și noi să profităm de aceste evoluții, să ne asumăm și noi rolul uh, în uh, acest cadru concurențial global. În ceea ce privește problemele legate de fiscalitate, Bine, aici, uh, sigur, uh, competența este cea a statelor membre. Avem principiul subsidiarității, dar dacă nu vrem să discutăm acest lucru, cred că la un moment dat se va întoarce împotriva noastră. Pentru că aceste noi întreprinderi care intră pe piață în loc să se instaleze bine, se vor uh, bate unele cu celelalte. Și încă o dată, vă mai dau exemplul Estoniei, care a găsit niște soluții foarte bune, inovatoare și mi-ar plăcea foarte mult să avem curajul să ne uităm la ce se întâmplă în Estonia, să arătăm Comisiei exemple bune, practici bune, astfel încât statele membre să fie orientate către acestea, să vadă ce se întâmplă în alte state membre și să găsească aceste soluții inteligente care se regăsesc. Nu toată lumea trebuie să facă aceleași greșeli la nesfârșit, trebuie să învățăm unii de la alții. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult, Chiloran. Depunerea amendamentelor se poate face până pe 8 martie la prânz. Acum, înainte să trecem la punctul cu numărul 25, dragi colegi, aș dori să mulțumesc și să salut, să salut pe doamna Ursula Bosch, care este administrator la Secretariatul Comisiei pentru Transporturi și asta încă de ani buni și astăzi este ultima dumneavoastră zi de muncă aici. Știu că ați lucrat foarte mult uh, cu um, colegii de aici și vreau să vă mulțumesc în numele uh, Comisiei pentru Transporturi. Știu că uneori oamenii politici nu sunt prea simpatici, sunt uh, un pic uh, cam pricioși. Bine, nu domnul Bar. Am lucrat și eu mult cu dumnealui. Însă vrem să vă spunem că un administrator nu e Uh, un simplu administrator. Sunt oameni care participă la uh, progresul legii, care ne aduc uh, expertiză și care ne dau orientări. Deci aș dori în numele comisiei să vă urez mult succes, să vă distrați mult la pensie, dar să știți că porțile comisiei noastre sunt mereu deschise și veți fi mereu binevenit aici. Vă mulțumim pentru munca pe care ați făcut-o și vă spunem pe curând și vă felicităm cu toții pentru munca excelentă pe care ați făcut. Ça fait du bien de faire des petites pauses comme ça. Of, ce bună e câte o pauză din asta. Iată, și legăturile umane sunt importante. Continuăm așadar cu raportul domnului Jlotovski am zis bine? Este vorba despre conectivitatea la internet pentru creștere, competitivitate și coeziune, Societatea Europeană a Gigabaiților și 5G. Voi da cuvântul raportorului și raportorilor din umbră și apoi uh, dezbatere. Domnule raportor, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Acest aviz este succint. Ați avut cu siguranță ocazia de a-l citi, nu voi face un rezumat al conținutului acestuia. Ce mă interesează mai presus de toate este punctul dumneavoastră de vedere, viitorul internetului, este cu siguranță astăzi 5G, dar apoi vom trece la 7G și așa mai departe. Să nu uităm că atunci când avansăm pe aceste chestiuni, uh, nu înseamnă să lăsăm pe tușă regiunile și statele membre care pun deja în aplicare premisele 5G. Să nu uităm că în unele regiuni acest, uh, această normă 5G nici măcar nu există și costul uh, punerii în aplicare a acestui uh, a acestei norme trebuie luat în aplicare, în uh, considerare și trebuie să subliniem importanța acestor elemente. Accesul la serviciile digitale trebuie să fie asigurat în sectorul transporturilor, mai ales pentru dezvoltarea rețelelor de transport inteligente în Europa mai există încă zone care nu sunt acoperite. Aștept uh, observațiile dumneavoastră și sper că după acest schimb de opinii, acest aviz va fi încă și mai interesant și va scoate în evidență cele mai importante elemente. Vă mulțumesc! Și eu vă mulțumesc, domnule raportor, dau acum cuvântul raportorilor din umbră și încep cu dumneavoastră, domnule Bart. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Voi uh, continua în germană pentru că notițele mele sunt în germană. Aș dori să-i mulțumesc colegului Zlotovski pentru acest aviz. Cred că a reușit să explice deja cele mai importante puncte. Epoca uh, digitală este una cu care legislația nu ține neapărat pasul, deocamdată, dar după cum se vede în lumea întreagă. Tranziția digitală a făcut ca tot mai multe produse și servicii să fie oferite prin internet, ceea ce presupune uh, o mare creștere a uh, acestor elemente și extinderea lor chiar și în societățile rurale. Este important ca tot mai multe persoane să aibă acces la internet, la rețea și trebuie să uh, pro poată profita de uh, așa numita societate a gigabiților. Este nevoie de aceea de investiții bine țintite și cred că va fi nevoie uh, de măsuri transversale, pentru că altfel nu vom putea face aceste investiții. Regret faptul că în textul comisiei uh, Comisia s-a concentrat pe transportul rutier și nu a menționat transportul feroviar nici măcar într-o frază. Eu cred că și transportul feroviar a permis multe progrese în acest domeniu, nu doar pentru că este uh, foarte accesibil pentru consumatori, ci și pentru că s-a investit foarte mult în întreținere uh, și în alte domenii, ceea ce e foarte util. Și deci căile ferate sunt un actor foarte important în acest domeniu. Uh, la punctul 2 din aviz sunt de acord cu raportorul. Cred că uh, accesibilitatea uh, la accesibilitatea internetului în bandă largă poate fi promovată prin uh, accesarea de fonduri europene specifice și cred că mecanismul finanțarea Europei este oricum insuficient finanțat. Ar fi important ca el să fie mai bine finanțat pentru a se spori și accesul la internet în bandă largă. Și la punctul 7 aș vrea să mai adaug faptul că transportul automatizat și uh, conectat nu va fi posibil fără, uh, aceste, uh, fără această tehnologie 5G. Trebuie să ne gândim și la aplicațiile de car sharing, de parcare și așa mai departe, care vor avea o influență importantă în acest domeniu. Dacă vom avea date cât mai multe despre, transportul, despre traf, traficul rutier, vom putea să ne optimizăm rețeaua de transport, va fi util și pentru consumatori și pentru participanții la trafic și uh, vor apărea și noi posibilități de uh, reduceri ale emisiilor de CO2. Este important ca oamenii să poată să renunțe la automobile și să folosească alte soluții de transport. Și turismul poate avea de câștigat de pe urma societății interconectate. Noi am cerut de mult un sistem integrat, transfrontalier de comunicare, care să permită o tranziție uh, seamless end-to-end, -end, cum se spune în engleză. Mulțumesc pentru uh, atenție și mă bucur de colaborarea cu raportorul. Bun, și eu vă mulțumesc. Domnul Ulri are cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Dragi colegi, permiteți-mi să îi mulțumesc și eu domnului Jlotovski pentru acest aviz. E greu să vorbesc când e în spatele meu, pentru că până la urmă mă adresez tuturor din această comisie și nu știu cum să mă întorc. Practic este continuarea dezbaterilor uh, pe care le-am avut ieri în privința digitalizării europene. Mm, paleta de puncte de vedere a fost largă ieri, nu o să-mi repet și eu opinia. Oricum, de ieri uh, până astăzi, evident, nu mi-am schimbat punctul de vedere. Transporturile inteligente trebuie să beneficieze de acțiune reală, trebuie să întreprindem acești uh, pași necesari pentru a îmbunătăți comunicarea în timp real. Iar 3G uh, sau 4G, clar, nu, e de ajuns sunt probleme tehnice cu uh, standardele 3G și 4G, care de altfel nici ele măcar nu sunt uh, disponibile în toate regiunile sau macroregiunile europene. Deci cum să vorbim despre digitalizarea europeană dacă aceasta nu se face decât în uh, câteva puncte esențiale din Europa și nici de cum pe întregul teritoriu al acesteia. Nu e vorba aici despre o problemă politică și nu e vorba nici despre mm, dacă plătim în euro sau în forin sau altă monedă națională. Este vorba pur și simplu de întârzierea globală pe care am înregistrat-o și trebuie neapărat să ne ocupăm de această problemă. Știm că și în, în, uh, într-un stat membru există zone care nu au uh, conectare la internet de plină. sau uh, nu au internet de bandă largă, dar în aceeași măsură apar mașini inteligente posibile, pentru care este posibil să se conecteze la internet. Dar la câțiva kilometri de orașul principal încetează conectarea, deci încetează activitatea. Ori așa ceva este inimaginabil. Așa cum s-a spus, implicațiile sunt majore ale acestei tehnologii și trebuie să o sprijinim. Este esențială cooperarea între diferitele sectoare. Avem nevoie de transporturi mai uh, ecologice, dar și mai economice. Încă o dată țin să mulțumesc uh, raportorului pentru acest proiect de text. Mulțumesc. Domnul Telici care cuvântul. Mulțumesc, da, pot uh, fi succint. Ieri am vorbit chiar uh, mult uh, în privința digitalizării și standardizării. Am avut două avize pe aceste subiecte. Am două observații. Țin înainte de toate să subliniez că transportul poate fi un motor al digitalizării economiei europene, însă în același timp uh, constituie și o provocare uriașă. Sectorul transporturilor, uh, cel căruia îi consacrăm atât de mult timp, este mult prea puțin dezvoltat. Deci, într-adevăr, reprezintă pe de o parte o oportunitate uriașă dar în același timp nu ne ridicăm nici pe departe la uh, nivelul nevoilor. De ce? În primul și în primul rând din cauza problemelor legate de infrastructură și tocmai despre asta discutăm astăzi și anume 5G, care este calea pentru progres. Nu o să vorbesc despre ce poate evolua în domeniul transporturilor uh, pentru că e vorba despre eliberarea de bilete automat, um, supravegherea traficului. E vorba despre o gamă extrem de largă de chestiuni. Marea provocare, după părerea mea, este cea legată de voința politică și de înțelegerea reală a acestei oportunități ne aflăm în uh, pragul sau în toiul chiar unei uh, revoluții. Vorbim de 650 mm, de miliarde pentru următorii ani. Dacă o împărțim la 10, nu mai e vorba de o sumă așa de mare, dar totuși rămân niște sume foarte mari. Și noi suntem mult prea departe de aceste cifre. În ceea ce privește FC. da, știu că va fi creat un nou fond, nu știu, poate e așa un punct de vedere personal, însă eu cred că nu îl folosim pe cât ar trebui. Și asta însăși este o provocare. S-a mai spus și ieri și aș atrage atenția și în acest aviz asupra faptului că Există oportunități multiple cu fondurile deja disponibile. Acestea con, uh, creează deja condițiile pentru investițiile private. Domnul Zlatovski a vorbit la alineatul 4 despre Mm, o secundă să găsesc exact, a, a implicațiile pentru articolele 1, 107 și 108 pentru facilitarea construirii de infrastructuri, regulamentul 661 din 2011, 2014, mă scuzați, recunosc că mie nu prea îmi place această abordare. Cred că avem uh, cred că ne confruntăm totuși aici cu niște riscuri în ceea ce privește liniile de orientare pentru internetul de, bar, de bandă largă. Comisia a venit cu niște propuneri, dar voi uh, înainta câteva amendamente. A vorbit cineva și despre turism, care într-adevăr lipsește din acest aviz. Uh, Într-adevăr, trebuie să fie un aviz ceva mai echilibrat, dar, mm, în mare vorbind, este o bază bună de pornire pentru discuții. Domnul Riche are cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Țin să mulțumesc domnului Zlotovski pentru acest raport foarte bun, foarte dens, scurt și la obiect. Voi face mai multe observații. În primul rând, ce se exprimă practic prin 2G, 3G, 4G este un raport, un raport de viteză cu volum de date. Dar progresia de la 2 la G la 3G și de la 3G la 4G nu are nimic de a face cu cea de la 4G la 5G, care este uriașă se vor deschide, practic, uh, domenii cu totul și cu totul noi. Ori uh, consecințele sunt multiple asupra concurenței și competitivității. Uh, această cursă a vitezei lansată cu Japonia, Corea, China și Statele Unite va avea două mari efecte. În primul rând, faptul că în timpul cursei la tehn tehnologice, apare faptul că uh, întreprinderile vin cu propriile lor standarde, iar uh, Europa riscă să rămână în urmă. În al doilea rând, evident, factorul competitivității economice generale va veni cu obstacole uriașe în calea competitivității actorilor mondiali iată, elemente esențiale care pot avea efecte foarte mari nu doar asupra telecomunicațiilor, ci a competitivității în general. Și pentru a reveni asupra celor spuse de coleg în ceea ce privește necesitățile de investiții, s-a vorbit despre câteva sute de miliarde, în Franța se vorbește de 30 de miliarde se estimează. Deci, într-adevăr, la scală europeană nu ne putem decât imagina ce înseamnă, dar e clar că nu vom putea ține pasul cu cursa investițiilor. Iar uh, efectele, efectele vor fi uriașe atât în privința standardelor cât și competitivității. Însă să nu uităm de internetul uh, lucrurilor, care are iarăși efecte foarte mari în domeniul transporturilor. Comisia noastră este însărcinată, vă reamintesc, și de serviciile poștale. Acesta este un uh, subiect uh, esențial care nu este abordat de uh, aviz. Ori schimburile materiale și imateriale țin de mandatul comisiei noastre. Și am putea de altfel să cerem aplicarea articolului 54 pentru că ține de mandatul comisiei noastre. E vorba deci de mize mari, mize care ne privesc în mod direct și care ar trebui să ne preocupe. E vorba de capacitățile noastre de investiție, capacități tehnologice, de standardizare și competitivitate. Cred că e, toate aceste elemente cer mai mult decât un simplu raport Cred că este nevoie de un plan real care să abordeze toate chestiunile, toate aspectele, pentru că, încă o dată, miza este uriașă. Și țineam să subliniez acest lucru, doamnă președinte, pentru că am impresia că avem așa un raport mic mititel uh, care țopăie prin comisia noastră, dar fără să lase mari urme dar, după părerea mea, este cea mai mare provocare cu care ne vom confrunta în următorii 2-3 ani și dacă nu reușim să formulăm propuneri adaptate, prețul pe care îl vom plăti în următorii ani va fi unul uriaș. Vă mulțumesc, domnule Riche. Dau cuvântul comisiei, fără întârziere. Domnul Lefevre este prezent? Doamnă președinte, doamnelor și domnilor, am fost informat că doamna Știnovska, uh, șefă de unitate, va sosi acum, la orele 18. Dacă vreți să nu registrăm întârziere, aș putea deja să iau notă de întrebările adresate comisiei. Vă rog să mă scuzați pentru această situație creată. Sper să vă fie pe plac propunerea mea. Practic, ce îmi spuneți? Deci că la ora 18, deci că comisia e, e, pre, nu e aici, în timp ce comisia noastră spune că e o provocare uriașă și căreia nu știm să-i răspundem. Deci, ce o să facem? O să vă trimitem întrebările și sperăm din tot sufletul să avem niște răspunsuri concrete, pentru că trebuie ca raportorii din umbră să avanseze pe acest subiect. Domnule raportor, vă dau din nou cuvântul. Vă mulțumesc și permiteți-mi să vă mulțumesc pentru toate observațiile formulate. Este adevărat că trebuie luat în calcul ferovia, sectorul feroviar, internetul lucrurilor și, de altfel, deja în ziua de astăzi se folosesc valize electronice care comunică cu proprietarul lor, pe de o parte, și cu transportatorul, pe de altă parte. Deci, iată, sistemul uh, folos, uh, funcționează, mă rog, cu unii transportatori aerieni. E vorba despre un uh, progres, o dezvoltare care nu poate fi oprită. Iar domeniile de aplicare sunt multiple. Când Comisia ITRE ne spune că trebuie să abordăm toate subiectele, nu este adevărat. Trebuie să vedem uh, importanța accesului universal la internet în Uniunea Europeană și mai ales pentru sectorul transporturilor este important și pentru turism, însă, până la urmă, toate aceste elemente sunt legate unele de celelalte. Nu e vorba doar despre sectorul turismului și al transporturilor. E vorba despre întreaga economie europene, europeană. Noi vorbim despre transport și turism pentru că acestea fac obiectul mandatului nostru, dar să nu pierdem din vedere importanța acestor elemente pentru toată economia europeană. Iar observația domnului Eriche uh, a fost foarte la obiect când a spus că Uniunea Europeană trebuie să lucreze pe propriile sale standarde care să folosească, să, fie o, um, să ofere o perspectivă de viitor. Da, astăzi avem 5G ca pas înainte, dar în curând o să avem 7G și mai știu eu ce. Trebuie să fim uh, orientați către viitor și să avem standarde care să ne asigure uh, competitivitatea. Vă mulțumesc și aștept cu interes amendamentele înscris. Sunt convins că Comisia va avea de altfel elemente interesante să ne spună. Mulțumesc, domnule raportor. Termenul de depunere de amendamente este 7 martie la prânz. Și rămânem în domeniul revoluției digitale în domeniul internetului. Trecem la următorul punct și anume promovarea conectivității la internet în comunitățile locale. Raportoarea este doamna Claudia Țapardel. Aveți cuvântul. În primul rând, consider că propunerea Comisiei de a sprijini instalarea de puncte de wireless în comunitățile locale este una necesară în mod evident și oportună, atât din punct de vedere al impactului asupra vieții de zi cu zi a cetățenilor, cât și pentru posibilitatea de a prezenta public activitățile Uniunii Europene. În concordanță cu viziunea expusă de Comisia Juncker în comunicarea pentru o piață digitală din mai 2015, accesul la internet devine condiția esențială pentru îndeplinirea acestor obiective de conectivitate și pentru întărirea competitivității sectorului nostru. De aceea, per ansamblu, pot spune că susțin propunerea Comisiei și am încredere că implementarea proiectelor chiar va aduce plus valoare în comunitățile vizate. Vorbind acum strict din perspectiva transporturilor și a turismului, am încercat să direcționez textul propunerii către includerea acestor două sectoare în lista de posibili beneficiari ai punctelor de, de wireless gratuit. Accesul la internet va exista astfel nu doar în piața centrală sau în biblioteca unui oraș, ci și în stațiile pentru transportul în comun sau în cadrul obiectivelor turistice, spre a da doar câteva exemple. O parte din amendamentele pe care le-am depus pornesc de la premisa că sectorul transporturilor trebuie și intră într-o nouă eră în centrul căreia se află un nou profil al călătorului și al turistului caracterizat printr o hai să i spunem o mai bună abilitate digitală pentru autoritățile publice responsabile pentru transport instalarea de puncte wireless va ajuta la o mai bună contextualizare a tiparelor de mobilitate în special în, în situațiile în care instrumentele clasice precum statistica se dovedesc a fi insuficiente. datele care ar putea fi culese prin disponibilitatea serviciilor de internet ar putea ajuta la evaluarea politicilor publice pentru transport ajutând și asigurând în timp real feedback pentru o opțiunile de transport ale cetățenilor dar și o mai bună concentrare a investițiilor din sectorul transporturilor. în mare autoritățile publice vor putea să creeze drumuri mai sigure să optimizeze rutele de transport public să reducă costurile de infrastructură precum și să diminueze disconfortul provocat de poluare și de trafic. pentru turiști posibilitatea de a se conecta la internet utilizând sau când vizează un, utilizând practic aceste puncte de wireless, când, vizează un, când vizitează un obiectiv turistic sau se află pur și simplu într-un spațiu public al unui oraș pe care nu-l cunosc, va fi de o importanță majoră. Vorbim aici nu doar de accesul la informație, dar și de creșterea calității serviciilor, precum și de a oferi turiștilor un plus de siguranță Totuși, în ciuda, să spunem, unor merite incontestabile ale acestei măsuri, mi se pare important să scot totuși în evidență câteva aspecte care, în mod evident, trebuie îmbunătățite în cel mai scurt timp, mai ales că și aici, în cazul acestui uh, raport, ne aflăm în absența unui studiu de impact. Pentru început, mi se pare esențial să definim exact conceptul de comunitate locală eligibilă pentru, pentru astfel de proiecte astfel să definim exact care sunt comunitățile care vor uh, putea aplica pentru aceste fonduri și ce criterii trebuie să îndeplinească pentru a le primi. De asemenea, trebuie să ne asigurăm sau uh, mă întreb cum ne asigurăm că avem o repartiție geografică prin care să reducem disparitățile de dezvoltare dintre diferite regiuni ale Uniunii Europene. Acestea sunt doar două dintre întrebările pe care ar trebui să ni le punem referitoare la acest raport totodată în concordanță și cu sugestiile făcute de comisia pentru buget am solicitat o creștere substanțială a fondurilor destinate acestei inițiative tocmai pentru că o apreciez ca fiind oportună aceasta deoarece nu, în mod evident nu poți obține rezultatele scontate fără investiții adecvate și fără ca acestea să fie corect proporționate cu cererea Concret, chiar dacă reprezentanții Comisiei au recunoscut și au admis că avem de-a face cu o propunere prin care doar punem bazele unui proiect care se așteaptă să crească în viitor, ar fi de dorit să avem investiții care să aibă un impact major asupra Uniunii Europene, dincolo de, hai să-i spunem, un exercițiu de imagine rămânând la capitolul promovare am insistat pe faptul că executivul european trebuie să se asigure că posibilii beneficiari ai acestor finanțări fie că sunt municipalități fie că vorbim de cetățeni vor fi rapid și corect informați de existența acestor puncte de wireless și a serviciilor care vor rezulta în urma investițiilor. nu în ultimul rând îmi doresc ca acest proiect al comisiei europene să nu rămână doar la stadiul de proiect temporar sau, să-i spunem așa, o bifă pe lista de inițiative din acest mandat. Având în vedere nevoia uriașă, pe toți o cunoaștem, de conectivitatea continentului nostru și, practic, pentru că acesta reprezintă viitorul este important ca asigurarea punctelor de wireless gratuit să devină o prioritate pe termen lung pentru autoritățile locale și acest lucru să se realizeze cu sprijinul și cu finanțarea comisiei europene. vă mulțumesc foarte mult și aștept propuneri din partea colegilor mei raportorii din umbră. Mulțumesc, doamnă raportor. Aș dori să dau cuvântul raportorilor din umbră. De la PP are cuvântul domnul Van de Camp. Uh, mevrouw de voorzitter, dank u zeer. Ik Doamnă președinte, în această seară țin locul eh, colegei mele Virkunen, care este raportoarea din umbră la acest aviz. Din păcate, nu a putut să fie aici eh, acum, în această după-amiază și aș dori să vă adresez în numele ei trei întrebări. În primul rând, unde se vor afla aceste puncte de acces, aceste hotspot-uri? Pentru că vorbim de colectivitățile locale. În titlul raportului asta se, asta se spune. Ce se înțelege prin această idee? E vorba de sătucuri din Carpați, E vorba de regiuni mai mari sau e vorba de cartiere din Paris sau de cartierele din periferia Parisului? Ce înseamnă aceste colectivități locale, local communities? Pentru noi nu e clar. Și uh, PPE-ul ar dori să nu ne concentrăm doar pe orașe. Trebuie să se creeze puncte de acces la internet și în uh, regiunile cu populație mai puțin densă. Aș avea și o întrebare care poate e puțin pe lângă subiect, însă Comisia Europeană îmi va spune cu siguranță părerea sa. Aș vrea să știu dacă vorbim aici și de, uh, și de conexiunea mobilă sau de conexiunea prin fibră optică. Și uh, este o mare diferență Uh, aici de poziție între socialiști și PPE și anume aș vrea să știu dacă aceste proiecte vor fi finanțate de piață sau de Comisia Europeană. Eu aș prefera să fie finanțate de piață. Dacă nu este posibil să se finanțeze privat, putem să acordăm subvenții, însă eu consider că și piața trebuie să își facă treaba și eu cred că actorii de pe piață ar fi mulțumit să o facă. Există fonduri pentru Wi-Fi, pentru transmiterea de date. Eu aș vrea să existe, deci, un echilibru între piață și subvenții. Și apoi, ce vom face cu avizul Parlamentului suedez? În acest dosar se spune că Parlamentul Suediei pune accentul pe principiul subsidiarității. Eu aș vrea să știu care e poziția raportoarei noastre și cum va integra acest subiect în raport. Mulțumesc, domnule Van de Camp. Dau cuvântul acum stimatului coleg Toșenovski. Děkuji, paní předsedkyně, a děkuji za krásně vyslovené jméno. Je to velmi komplikované. Mulțumesc foarte mult. Vă, mulț- vă felicit pentru cât de bine mi-ați pronunțat numele. Pentru vorbitorii de franceză e deosebit de greu. Apoi aș dori să-i mulțumesc doamnei raportor pentru prezentarea proiectului de aviz. Eu am fost raportor uh, pe partea de telecomunicații din uh, mecanismul Conectarea Europei și urmăresc cu mare interes evoluțiile ulterioare. Tocmai uh, gestionarea părții de telecom din uh, mecanismul Conectarea Europei nu a fost deloc ușoară și ne interesează orice instrumente ulterioare. Și um, de aici vine modul în care evaluez eu situația de fapt. Aș dori să uh, mă raliez și eu la observațiile critice făcute ă, de doamna raportor și anume faptul că propunerea comisiei nu este susținută de un studiu de impact. Comisia Europeană spune cât se poate de deschis că e vorba de un proiect foarte rapid cu un volum financiar limitat. tocmai ca să se um, creeze posibilitatea de acordare de asistență în acest domeniu pentru colectivități. Și tocmai pentru că volumul disponibil de finanțare este limitat, ne așteptăm la rezultate dramatice. Însă este posibil și ca acest, aceste finanțe limitate să nu ajungă la toate colectivitățile care ar avea nevoie de ele. Și aș vrea să mă leg și de ce spunea antevorbitorul meu, pentru că și eu sunt de părere că trebuie să procedăm într-un mod foarte precaut. Eu cred că nu este cazul să uh, intrăm într-un domeniu uh, de concurență. Cred că Trebuie să lăsăm concurența să se desfășoare în mod natural, însă, pe de altă parte, ă, ă, dacă nu intervenim, riscăm să defavorizăm acele regiuni în care oricum există bariere în calea accesului la internet. Mulțumesc raportoarei pentru că a acordat atenție și transportului și turismului în special. Cred că aceasta este direcția în care trebuie să mergem și trebuie să ținem cont și de posibilitățile de finanțare. Însă nu trebuie să uităm că și populația locală trebuie să aibă acces la aceste puncte, la aceste hotspoturi. Nu doar turiștii, de exemplu, în domeniul activităților culturale, la biblioteci, la monumente istorice, Trebuie să fie accesibilă informația despre toate acestea și, de asemenea, accesul la internet trebuie să fie foarte facilitat. Cred că este foarte important să stabilim niște parametri foarte fini aici ca să ne asigurăm uh, că nu încălcăm principiile concurenței în niciun fel. Trebuie să ne asigurăm că aceste măsuri nu sunt în detrimentul regiunilor sau colectivităților mai mici. Trebuie pe termen lung să nu dăunăm activității providerilor de internet din acele zone. Mulțumesc pentru atenție, mulțumesc doamnei raportor, aștept cu nerăbdare colaborarea și mă voi strădui să fac propuneri de amendamente constructive. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Radoș are cuvântul și vă și salut. Thank you, Madam President. Mulțumesc, doamnă președinte. Digitalizarea este un domeniu care aduce schimbări semnificative în domeniul transportului și turismului. Se optimizează rutele de trans, se pot optimiza rutele de transport, se poate reduce numărul de ambuteiaje, și uh, din toate aceste motive, grupul ALDE susține această propunere și acest proiect de aviz al Comisiei TRAN. Propunerea sugerează ca asistența financiară să ducă la o distribuire echilibrată din punct de vedere geografic uh, a asistenței Însă, este posibil ca intervenția Comisiei să destabilizeze echilibrul geografic pentru zonele muntoase, pentru zonele periferice, pentru zonele insulare cu capacitate administrativă redusă. De aceea, grupul ALDE nu va susține ideea uh, primul venit, primul servit. Noi credem că trebuie să se definească foarte clar conceptul de colectivitate locală, nivelul de dezvoltare al acestor comunități uh, și nivelul de cofinanțare. Și de aceea, membrii ALDE propun anumite amendamente și o să vă rog să le susțineți. Vă mulțumesc foarte mult! Merci beaucoup, Vă mulțumesc, domnule Radoș. Acum, doamna de Monte. Vă mulțumesc. Vreau să îi mulțumesc în special doamnei raportor. Propunerile de modificări uh, sunt în acord cu ele, cât despre mecanismul privind conectarea Europei uh, este justificat, oricum uh, cred că e o greșeală la cifre, era vorba de 120 de milioane, nu 120 de mii, dar oricum e o creștere semnificativă. Vreau să revin asupra a ce spuneam adinauri. Trebuie să se țină cont de comunitățile periferice, pentru că nu putem uh, în astfel de situații unde populația este destul de uh, puțină, stimulentele sunt puține, dar trebuie să menționăm că e vorba de un serviciu de bază, la fel ca și transportul în comun. Deci, trebuie să ținem cont de aceste aspecte care vizează comunitățile periferice. Acest lucru poate că ne va permite și să se creeze locuri de muncă și să se uh, Um, împiedice exodul, plecarea din aceste regiuni. Deci reprezintă cumva un sprijin pentru astfel de regiuni. Sigur, nu trebuie să uităm că uh, aici trebuie să se consolideze și sectorul transportului și cel al turismului. Am mai și spus uh, anterior, acestea trebuie să beneficieze de servicii de internet, de acces la acestea, deci, încă o dată o spun, trebuie să ținem cont de regiunile um, izolate și trebuie să profităm de investiții în acest sens. Mulțumesc. Acum voi da cuvântul doamnei Hishanuska, dacă am pronunțat bine, de la Comisie. Vă mulțumesc foarte mult! Aș dori să-i mulțumesc, domnului raportor, pentru acest uh, raport și pentru comentariile constructive. Eu uh, aș dori să mă aplec un moment asupra istoricului acestei propuneri. Știți că a venit destul de târziu, uh, procesul de aprobări a fost complex și probabil că e nevoie de un pic de introducere am observat că activitatea noastră în ceea ce privește societatea gigabaiților și îmbunătățirea accesului la conectivitate și uh, evoluțiile în viitor, lucruri care au fost destul de uh, limitate în uh, ultimul CFM, bine, n-au primit uh, un sprijin foarte mare pentru că conectivitatea n-a fost foarte vizibilă sunt elemente care sunt greu de înțeles pentru oamenii de rând. Dacă citiți consultările publice cu privire la cod, e foarte greu de citit până la uh, sfârșit. E un document juridic foarte dens, foarte dificil. Deci, dacă ne uităm un pic la ce face sectorul uh, privat, noi am uh, propus acest proiect mic ca să le dăm uh, cetățenilor ceva, un, un pic de gust, uh, o, un fel de mostră de societatea gigabiților. Să înțeleagă ce ar însemna investițiile. Dacă vă duceți într-un oraș bogat, o să vedeți că în piețele publice, la muzee, există Wi-Fi, probabil la fel și la administrația publică, administrația locală. Noi am considerat că ar fi foarte util dacă și alte comunități ar avea acces la astfel de posibilități. De asemenea, am avut două inspirații, una dintr-o țară pe care o cunosc cel mai bine, unde un, comun, Comunitatea Europeană, Uniunea Europeană a investit în conectivitate, însă pentru că nu s-au făcut uh, investițiile finale, nu se vede ce s-a făcut. Am vrut așadar să reflectăm că de fiecare dată când se investește Uh, ceva în conectivitate, până la urmă să facem și investițiile în Wi-Fi, astfel încât uh, beneficiile imediate să fie vizibile pentru cetățeni. Pe de altă parte, na, nu pot să spun că suntem noi cei mai deștepți, ne-am uitat și noi la ce a funcționat la alții, am observat că investițiile în rețele de gigabaze, de exemplu, țările de jos, în anumite um, cartiere unde se încerca um, introducerea de fibră optică, s-au pus niște posturi, niște uh, stâlpi pur și simplu, um, care erau folosiți uh, uh, niște um, dispozitive unde oamenii chiar se puteau juca. În felul acesta exista o accesibilitate diferită și era vorba așadar de punerea în aplicare, care era foarte importantă. Aceasta este, de fapt, logica de la baza acestei propuneri. Vrea să completeze societatea gigabiților și codul propus, dar și să promoveze investițiile în rețele de capacitate mare. Asta am vrea să vedem în următorul CFM. Ați pus o serie de întrebări foarte importante, vreau să le răspund. Uh, da, mi-asum criticile pentru faptul că n-am făcut uh, evaluare de impact. Ne-am bazat foarte mult uh, de evaluarea de impact pentru cod, care se referă la avantajele conectivității, mai ales cele socioeconomice, dar și evaluarea de impact regional pe care am pregătit-o pentru cazurile de investiții, pentru uh, setul original de norme. Și acum ajung la cel de-al doilea punct. Este vorba de un proiect care este sprijinit prin Facilitatea a Europei. Deci, uh, prin definiție și prin limitele cadrului juridic, nu poate să fie un instrument strict de coeziune. Trebuie să urmeze spiritul Facilității a Europei, că e vorba de fapt de o, uh, o investiție europeană în anumite zone. Dar asta nu înseamnă că orice zone îndepărtate, să spunem, uh, ar fi discriminate. Este vorba de o sumă relativ puțină, poate să acopere între 6 și 8 mii de comunități. Deci să fim realiști, nu va ajunge la toate comunitățile care au nevoie și care merită de astfel de proiecte, ci va ajunge la acele comunități care pot să îndeplinească criteriile care au fost clar identificate la începutul propunerii, în anexă. Sunt cele care uh, pot să vină cu o bază de calitate un lucru esențial, pentru că nu este în interesul nimănui ca logo-ul european, banii europeni să fie asociați cu niște servicii de Wi-Fi care să fie de calitate proastă. Dacă nu vă Uh, nu mă credeți pe mine, întrebați-vă copiii, că nimic nu e mai frustrant decât Wi-Fi-ul care să meargă prost. Cel puțin asta îmi spun copiii mei. Încă un lucru pe care l-ați menționat foarte mulți, foarte pertinent, uh, e faptul că nu poate să înlocuiască alte oferte cu caracteristici asemănătoare, un lucru care a fost subliniat foarte clar de, la, de colegii de la DG Concurență, că nu vrem să subminăm sectorul uh, public și să nu vrem să creăm concurență neloială. Municipalitatea din Paris uh, nu creează concurență neloială că pune, când pune Wi-Fi în Louvre. E alt tip de serviciu, însă Există deja un sistem Wi-Fi public de o calitate asemănătoare dar, și dacă asta se întâmplă, atunci ne așteptăm ca primarul sau cine face solicitarea pentru proiectul respectiv să nu candideze, să nu depună dosarul, pentru că noi nu vrem să facem un fel de uh, îndepărtare a acestor oferte de pe piață. Și, în sfârșit, uh, Trebuie să existe sprijin din partea acelei comunități pe durata întregii, uh, pe toată durata proiectului, ceea ce, da, este complicat. Wi-Fi, inclusiv cel de aici, de la Parlament, are o viață limitată și ar fi logic să ne așteptăm ca autoritățile publice, primăria, e clar că n-ar putea să le acopere la nesfârșit. Pe de altă parte, punctele de Wi-Fi pe care le observăm o să dispară. În unele state scandinave um, se vede faptul că companiile de telefonie mobile propun uh, pachete nelimitate și probabil că această tehnologie va prelua controlul. E un lucru foarte important și nu cred că subminăm um, proiectul acesta dacă spunem că există o perioadă în care ne așteptăm ca oamenii să se asigure că lucrurile funcționează bine și că la un moment dat trebuie să spunem, bun, dacă e util, păstrați-l, atunci, deci dacă nu, nu. Mai depinde și de măsura în care autoritățile publice, primăriile sau cine mai este, chiar investesc pentru a se asigura că prin această conexiune Wi-Fi oamenii chiar folosesc serviciile um, digitale care ar fi valoroase. Și încă un lucru, două importante întrebări. Cine va beneficia? Noi am făcut o formulare destul de largă, mai ales um, vizându-i pe cei din turism și transport, Vreau să ne asigurăm că, de exemplu, în gări, Până la urmă, poate că proprietarii sunt privați, serviciile sunt private, dar um, locul este public și acestea să fie eligibile. În viitor o să definim foarte clar uh, eligibilitatea acestor organisme publice. Noi am preferat ca în temeiul juridic să se păstreze o definiție relativ amplă pentru a nu face discriminări. Să nu eliminăm uh, beneficiari care ar merita, însă cel mai bine este să fie simplu. Lucru foarte important pentru acest uh, proiect și de aceea noi vrem să folosim doar autoritățile locale, municipalitățile. Și încă un lucru pe care l-au menționat cel puțin trei vorbitori, uh, cu aparenta contradicție între um, um, distribuția geografică și um, um comunitățile vizate. E un proiect care trebuie să fie mm, clar legat de, de distribuția fondurilor. Nu poate să se facă o distribuție mm, geografică. Se poate, prin uh, următoarele etape, să se elimine anumite tipuri de beneficiari. De exemplu, din experiență am uh, constatat Președinte, va trebui să vă întrerup. Nu o să mai avem interpreție multă vreme și ar dori ca și doamna raportor să poată spune câteva cuvinte. Deci vă rog să încheiați. Donc, uh, la fază de concluzie. Uh... Închei. Conceptul de primul venit, primul servit nu e compatibil cu distribuția geografică și metoda de distribuție geografică o să fie propusă pentru programul de lucru. În felul acesta, pe durata proiectului, putem să ajustăm acest criteriu de distribuție geografică pe măsură ce lucrurile avansează. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Am, Vă las uh, raportarea. Mulțumesc, mulțumesc uh, și Comisiei, reprezentanților Comisiei Europene pentru lămuriri. Uh, mă bucur foarte mult că a fost o dezbatere destul de interesantă și problemele care s-au ridicat au fost destul de interesante. Într-adevăr, prima întrebare, așa cum a menționat și domnul Van der Kamp, este unde se vor afla aceste puncte de wireless și evident că nu ne dorim să fie doar în centrul orașului și ne dorim să fie și în mijloacele de transport în comun, în stațiile de autobuz, de transport transport în comun uh, școli și biblioteci și așa mai departe. evident că utilizatorii sau beneficiarii acestui serviciu nu trebuie să fie doar turiștii sau cei care călătoresc în comunitatea locală respectivă ci în primul rând locuitorii comunității locale respective. de asemenea trebuie să existe sunt de acord că nu trebuie să avem o definire limitată a comunității locale eligibile dar trebuie să definim totuși clar acest concept pentru că altfel nu vom înțelege cine sunt beneficiarii sau cine pot apela la aceste resurse fondurile mi se par în continuare limitate putem discuta că sunt convinsă că este un proiect de succes de o combinație între finanțare publică și privată sau un parteneriat um, evident că Um, evident că sunt multe lucruri de discutat evident că în momentul în care vom discuta și pe baza amendamentelor vom mai uh, lămuri niște discuții la fel și întâlnirile pe care le vom avea cu raportorii din umbră. consider că este un proiect bun dar haideți să i dăm importanța pe care o are pentru că evoluția tehnologiei și accesul nelimitat la internet facilitează dezvoltarea întregii economii europene a turismului și implicit a transportului. vă mulțumesc frumos și aștept următoarea discuție. Merci beaucoup. Vă mulțumesc, doamnă raportor. Eh, termenul pentru depunerea amendamentelor 1 martie, ora prânzului. Da, foarte bine. Așa scrie pe foaia mea. 1 martie. Da, nu e deloc o glumă. Mâine. Nici mai mult, nici mai puțin. Mulțumesc tuturor. Nu mai biscuiți, nu mai avem. Domnul Van de Cam, puteți să vă întoarceți la loc. Următoarea întrunire va avea loc pe 22 martie. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și prezență. Data viitoare vin, promit că aduc eu biscuiți.